Uh, dear colleagues, I... Uh, Dragi colegi, uh, o să începem sesiunea de vot. I hope the colleagues will hear. Okay, so we have the first vote is on inter Primul vot, acordul interinstituțional în ceea ce crește mai bună legiferare. V-am explicat totul în legătură cu amendamentele, deci putem să trecem la vot, un vot lung. Vă rog să verificați dacă cartele funcționează. Dacă toate cartelele funcționează, o să vă, o să vă considerăm că ați votat împotrivă de fiecare dată, da? Deci trebuie să începem uh, votul pentru că nu avem prea mult timp. Amendamentul 11 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 11, s-a deschis votul. un vot prea mult din partea PPE. Deci trebuie să hotărâți. Cele două doamne sunt de acord. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 9 pentru Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă abținere adoptat. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă abțineri respins. Uh, vot uh, pe părți amendamentul 13. Partea 1. Prim pentru împotrivă. Verificăm uh, prima parte. S-a deschis votul. Votul s-a închis și este adoptat partea a doua pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, să verificăm 16. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și este respins. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18. Avem un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Atunci Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Cred că este respins, dar verificăm amendamentul 19. Deci respins. Dragi colegi, întotdeauna există câte o persoană sau două care nu votează sau poate că cineva votează, dar consola nu funcționează, doar ca să știți. Compromisul 18. Uh, compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 28. Pentru. Deci la 28. Este o adăugire la compromisul A. Deci cine este pentru 28? Împotrivă? Trebuie să verificăm 28. Votul s-a închis. A dispărut acum o persoană, nu știu de la ce partid, poate avea pe nu oră suficient, deci respins. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Deci verificăm 30. Votul s-a închis. Respins. 31. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? împotriva? Verificăm prima parte, amendamentul 31. Votul s-a închis, respins. Partea a doua. Împotrivă. Da, nu are sens, nu are sens să îl mai uh, votăm. Partea a doua, amendamentul 32 din nou, vot pe păs, prima parte, cine este pentru? 32, cine este pentru? Împotrivă? Cred că este respins, dar... Uh, deci partea întâi, amendamentul 32. Prima parte este adoptată. Partea a doua, cine este pentru? Vorbim despre 32, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 47. Uh, un uh, compliment la, uh, un supliment la conformitul ce pentru, împotrivă, abține, respins. 49. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, cred că este adoptat, dar să verificăm 51. Votul s-a închis. Și este respins 12 la 12. Ce păcat! 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 56. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 vot pe părți, cine este pentru prima parte, împotrivă, împotrivă, PP-ul împotrivă, am văzut, respins. Deci trecem la 60, cine este pentru, împotrivă, abține, respins, 61 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 62 pentru, împotrivă. Eh, verificăm 62. Votul s-a închis. Respins. 63. Cine este pentru? Împotrivă abțineri respins, compromisul E pentru împotriva abținere adoptat, 68 pentru împotriva abținere respins, 71 pentru împotriva abținere respins, 72 pentru împotriva abțineri respins, 73 pentru, împotriva abțineri adoptat, 74 pentru, împotriva abțineri respins, 75 pentru, împotriva abțineri adoptat, 76 pentru, împotriva abțineri adoptat, 77 E o problemă de ordin lingvistic, deci nu trebuie să uh, o votăm. Sau trebuie să retragem? Deci dacă este retras, nu votăm. Dacă nu retragem, votăm. Retragem, deci nu votăm. 78 pentru. 78 pentru, împotrivă. Verificăm 78. Deci e problema cu o consolă, pentru că sunt prea multe voturi. Cei de la PPE trebuie să ridice mâna, vă rog, pentru că cred că suntem opt. A, ah, dumneavoastră erați cel care erați în plus, ascuns acolo. Dar trebuie să scoateți cartela din consolă. Votăm din nou la 78. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm 78. Votul s-a închis. și se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri. Rezultatul de la 78. Foarte clar. Problema aceasta a existat și la uh, 52 E straniu, dar sper că aceste console sunt în regulă, pentru că un vot tot apare, dispare, o să controlăm. Deci 79. 79 pentru, împotriva, ține respins, 80, cine este pentru, împotriva, verificăm 80, Deci votul s-a închis. Adaptat 16 la 6. 81. Cine este pentru, împotrivă, abținere, respins. 82 pentru, împotrivă. Verificăm 82. Respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 84 pentru, împotrivă, abțineri respins, 85 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 85 adoptat 14 la 10. Compromisul F, un amendament oral. Deci acum votăm compromisul F pentru împotriva abțineri adoptat. Și apoi un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Deci votăm amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral 1? Împotriva abținere adoptat, 86 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 92 retras, 93 da, domnule Șeplin, Vreau să spun că am dorit să uh, retragem acest amendament 93, deci este retras. 94 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 95 pentru, împotrivă, abținere respins. Nu votăm uh, 96 pentru că a fost uh, retras și 97. Deci uh, trecem acum la la amendamentul al 2, care a fost uh, prezentat de doamna McIntyre ieri, pentru împotriva abținere adoptat, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abținere respins, amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri respins, 3 pentru, împotriva, abțineri respins, 4 pentru, împotriva abțineri adoptat. Încă o dată. Verificăm. Verificăm amendamentul 4. Respins amendamentul 5 pentru împotriva abțineri respins 6 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromisul G pentru, împotrivă, abținere adoptat și apoi avem amendamentul 8, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat, partea a doua, pentru, devine caduc. Da, devine caduc. Deci prima parte a fost adoptată. Și trecem la votul final. Vot electronic. Deci este adoptat. 19 uh, voturi pentru, 5 abțineri. Vă mulțumesc pentru acest vot. Poate ați putea să felicitați raportorul. Mă gândeam cine este raportorul pe care ar trebui să-l felicit și chiar am uitat. Dar uh, este foarte bine Now we, we, we could move now maybe to... Așadar, putem să trecem acum la al doilea vot. Sunteți pregătiți? Deci votăm acum 2014. Descărcarea pe 2014, bugetul general UE, Consiliul European și Consiliu, raportor Pascal Duran, compromisul A. Pascal e și împotriva compromisului? Nu. Deci votăm și, votăm și tu nu ridicai mâna. Deci cine împotrivă, abține, să adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Nu, e caduc. Nu, 11. Amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 13, acum vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, verificăm partea a doua a amendamentului 13, votul este deschis. Prima e adoptată. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la 13 cine este pentru, la 14 cine este pentru, împotriva, abțineri, cred că e respins. Pare respins. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 o corecție tehnică, da, votăm. Scrie că trebuie să votăm. Votăm pentru, împotriva abținerea adoptat. 17 pentru, împotriva abținerea adoptat. 18 pentru, împotriva, verificăm 18. Este adoptat. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. Amendamentul 22 și 23. 22-23. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că e respins, dar verificăm. Amendamentul 22 și 23. Se respinge. Votăm 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Din nou, e un scor foarte strâns. Verificăm amendamentul 2. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri respins, amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat, 5 pentru, împotriva abținere adoptat, 6 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, respins, dacă nimeni nu strigă să verificăm, nu verificăm, partea a doua, 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Vot final. Electronic. Închidem votul. Se adoptă 21 la 2. Felicitări, Pascal. A fost o treabă, ai făcut o treabă excelentă și cred că ai abordat probleme importante, deci a fost util. Domnul Ghigul încă n-a ajuns. Domnul, puteți începe Mercedes și apoi... Mercedes, we can do your... Mercedes,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 Dragi colegi, haideți să nu pierdem 20 de minute. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene pe baza potențialului Tratatului de la Lisabona și ne vom întoarce după aceea la uh, ordinea de zi obișnuită. Există o ședință aici a Comisiei AFCO, dacă nu v-ați dat seama. Deci haideți să trecem la punctul 11, Dau cuvântul raportorilor, nu știu cine va vorbi mai întâi. Mercedes Bresu. Ați acceptat, spune doamna președinte, de domnul Brock. Sunt șocată. Deja ați pierdut două minute. Ok. Ok, Levin. Thoughts introduction. Domnul Broc, în cele din urmă, vă fac o scurtă introducere. Nu putem discuta amendamentele în detaliu pentru că sunt 881 de amendamente. Și cred că avem nevoie de o examinare mai uh, profundă. Marele interes uh, față de acest raport înseamnă că trebuie să ne discutăm și calendarul. Aș vrea să cer să-l prelungim să, și să nu ne grăbim. Să lăsăm timp pentru dezbateri, discuții și să avem uh, cât mai uh, curând cu putință întâlnirea raportorilor din umbră. În al doilea rând, aș vrea să spun că trebuie să ținem seama mai mult uh, de faptul că nu noi nu putem scrie și influența uh, documentele de poziție ale celorlalte comisii. Avem o scrisoare de la buget și de la Econ și pot să înțeleg pe colegii din aceste comisii că se tem că noi încercăm să le facem toate politicile și cea socială și a bugetară și mai departe. Și trebuie să exprimăm foarte clar, mai clar decât până acum, că acest raport arată opțiunile pe care le dă tratatul de la Lisabona, dar că nu toată lumea e de acord cu toate aceste opțiuni. Să vă dau un exemplu. Au scris că este posibil, conform tratatului, să combin poziția de președinte al Consiliului European cu de președinte al Comisiei eu nu sunt de acord pentru că asta înseamnă că se slăbește poziția Parlamentului în relația cu Comisia. Și puțin acesta este motivul de discuție. Dar ar trebui să arătăm că există o opțiune și asta e datoria acestui raport. Opțiunile juridice pe care le dă tratatul să nu înseamnă că suntem de acord cu ele imediat. Deci trebuie să clarificăm, să avem un amendament uh, comun. Mesele și cu mine am făcut acest amendament. Și sigur trebuie să avem un, o formulare cât mai clară pentru ca să nu existe în viitor aceste neînțelegeri. Uh, lucru absolut crucial pentru a obține susținerea Parlamentului și cred că ar trebui să exprimăm clar că asta nu este datoria AFCO să ia decizii detaliate de politică monetară. Nu asta este treaba noastră și cred că trebuie să exprimăm clar acest lucru. Asta este uh, lucru care mă surprinde la nivel personal, Anemiche a găsit numai 47 de amendamente care uh, depășesc domeniul tratatului de la Sabona. Trebuie să verificăm, s-ar putea să fie și mai multe, dar colegii au lucrat foarte atent ca să avem o situație cât mai gestionabilă și cred că multe amendamente pot fi luate în considerare în cadrul unor amendamente de compromis cu o formulare mai scurtă, ca să nu lungim foarte mult raportul. Deci cred că și unele neînțelegeri se pot evita. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Îmi vine în minte un amendament când vorbim despre reprezentanța unică, reprezentarea unică în autoritățile financiare internaționale. Sigur, există o problemă de drepturi de vot ar putea fi o situație în care, dacă facem asta, Europa pierde voturi și cred că sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. pentru reprezentarea unică. Dar, oricum, problema drepturilor de vot trebuie luată în, în seamă. Deci cred că aici trebuie să reconciliem uh, aceste probleme și cred că pe această bază după dezbaterea cu raportorii din umbră, Mercedes și cu mine vom putea să facem propuneri care să se bucure de majoritate largă. Ah, mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în italiană, deci puneți-vă căștile. Cred că nu mai sunt multe de adăugat la ce a spus uh, colegul Elmar Brock. Ne așteptam la multe amendamente și ele chiar s-au materializat și după cum vă imaginați, probabil n-am avut timpul să le citim pe toate cu atenție. Am citit foarte rapid uh, ca să ne facem o idee în legătură cu mai întâi de toate tipologia acestor amendamente. Așa cum a amintit uh, colegul Brock, adesea, prea adesea, uh, amendamentele sunt de fapt niște specificații foarte stufoase despre cum trebuie să se producă, să, să, să funcționeze ceea ce indică alineatul respectiv. Uh, asta nu mi se pare uh, productiv pentru că atunci riscă acest text să, fie, să devină ilizibil. Și efortul pe care îl vom face împreună cu raportorii din umbră va fi să ne gândim dacă există, dacă cel care a depus amendamentul se referă la o chestiune absolut specifică și care merită uh, marcată și nu doar să construim niște aliniate extrem de lungi și de stufoase. Nu va fi simplu, pentru că uh, tendința ca amendamentele să lungească raportul e dificil de evitat, dar deja vorbim de un raport foarte voluminos și obiectivul este să facem modificări dacă e o chestiune de, legată de uh, tratat și care nu e considerată corectă, pentru că așa cum a remarcat colegul Brock, nu tot ce e posibil trebuie să se și întâmple în mod necesar. tot ceea ce prevede tratatul. Dar, în vederea discuțiilor care vor avea loc și dacă ne gândim și la discuția pe care o vom avea foarte curând pe Brexit și unde sperăm să-l invităm pe Bremeni, importanța unui tratat cum este tratatul de la Lisabona vine tocmai din normele, din regulile potențiale pe care le conține și care ne-ar putea permite să facem multe dintre lucrurile despre care acum se discută în Europa, fără să trebuiască să modificăm tratatele. Am prezentat și amendamente comune pentru a ține cont de rezultatul uh, negocierilor cu uh, Marea Britanie. Bun, nu o să le examinăm uh, pe substanța lor, dar, deocamdată, dar vă reamintesc faptul că dacă va fi nevoie de legislație care să fie adoptată după comunicarea Marii Britanii în ce privește decizia de a rămâne, deci dacă ei vor decide să rămână în Uniunea Europeană, vor trebui făcute unele amendamente la legi și poate uh, nici amendamente la tratate, să reamintim faptul că dacă va fi nevoie de modificarea tratatelor, aceasta va trebui făcută prin metoda Convenției Europene, care integrează în mod plenar rolul Parlamentului European. Și în acest caz uh, sunt amendamente de, în care reamintesc uh, tema, substanța, pentru că suntem într-un moment în care negocierile sunt încheiate și în care cunoaștem soluția. Chiar și în acest caz, așa cum am uh, căzut de acord, am uh, lăsat posibilitatea de a prezenta amendamente până la până până ieri, deci până la prima zi de lucru de după încheierea Consiliului European. Nu știu eu cel puțin dacă au fost uh, prezentate și alte amendamente privind uh, relația cu Marea Britanie, cu Regatul Unit. E clar că le vom discuta cu raportorii din umbră în momentul în care vom avea uh, întâlnirea noastră. Închei mulțumindu-le, mulțumindu tuturor celor care au prezentat amendamente uh, care merg în uh, sensul și în ideea respectării tratatului de la Lisabona și care pun în evidență potențialul, că sunt și multe altele care, din potrivă, neagă acest uh, potențial și se concentrează numai pe defectele Uniunii Europene, independent de tratate. Evident, acestea nu vor fi acceptabile, dar în ce privește... Bun, și după aceea Comisia și Parlamentul vor decide cum vor, dar pentru noi nu sunt acceptabile. Pentru toate celelalte vom încerca să propunem amendamente care merg în direcția unui raport mai clar și care îl mențin, dacă e posibil, cât mai concis. Mulțumesc. Elmar wanted to... Mulțumesc. Elmar vrea din nou să iei cuvântul. Uh, Mercedes. Da, foarte succint. Mm, aș dori să spun câteva propoziții referitor la cele spuse de Mercedes vis-a-vis -vis de negocierile Brexit. Eu nu am putut să particip pentru că um, în uh, comisia mea există deja reprezentat. Am înțeles însă că domnul Verhofstadt uh, l-a însoțit pe președintele Schulz la negocieri și cred că fără a exagera pot să vă spun că Parlamentul European a exercitat influență considerabilă asupra negocierilor, dacă privim uh, textul negocierilor și dacă privim uh, obiectivul uh, final, am reușit într-adevăr să impunem cam 80% din uh, poziția noastră. Am reușit să nu se mai facă deosebiri între cele 19 state din zona euro și cele care nu sunt în uh, zona euro. Între aceste uh, state, 19 state din zona euro, există șapte care și-au impus niște condiții foarte stricte. Cu alte cuvinte, um, s-a discutat despre restrângerea responsabilităților acestor șapte țări. Cred că este foarte important uh, pentru că nu dorim să ajungem la o uh, uniune cu uh, mai multe uh, monede naționale, pentru că euro, e clar, trebuie să fie moneda unică. În al doilea rând, propunerile Luxemburgului și Franței au fost preluate obiectivul principal a fost ca Marea Britanie să nu fie dezavantajată pe piața internă pentru că nu face parte din zona euro, însă trebuie să fie foarte clar că acest, această situație nu trebuie să îi confere avantaje. S-a clarificat așadar mai mult uh, acest cadru de condiții echitabile pe care îl dorim. E foarte clar, cum spuneam, Marea Britanie nu trebuie să derive avantaje din această situație și cred că acest lucru s-a consfințit în text. În ceea ce privește uh, competitivitatea și concurența, cred că uh, lucrurile sunt cât se poate declare. Se referă la acordul interinstituțional recent încheiat. Nu a fost însă de o însemnătate revoluționară. Cel mai important însă a fost acel punct referitor la Uniunea tot mai strânsă, Ever Closer Union. Acest punct a fost adus uh, în uh, centrul atenției și s-a menționat foarte clar că Marea Britanie nu, a, nu are obligația de a se implica în această uniune tot mai strânsă. Însă această definiție uh, care se referă de fapt uh, la o moștenire culturală a fost complet eliminată. Se spune că um, această uniune tot mai strânsă nu indică un temei juridic în uh, legislația primară. Niciodată nu a fost altfel. A fost pur și simplu o afirmație cu caracter declarativ. Uh, le-a arătat celorlalți că există posibilitatea, o perspectivă politică, dacă doresc, să se îndrepte într-o această uniune tot mai strânsă. Odinioară lucrurile au mers mai bine pentru Marea Britanie. Marea Britanie a spus că dacă nu schimbați uh, formularea, noi plecăm după care um, lucrurile au evoluat într-o formă acceptabilă pentru toată lumea. Noi am fi venit cu uh, modificări, dar lucrurile s-au complicat. Noi am fi dorit ca acel 55% al parlamentelor naționale uh, având în vedere principiul subsidiarității, să uh, aibă ceva de spus, uh, ce puțin în ceea ce privește hotărârile luate în plen și nu ar fi deloc bine dacă am avea 28 de comisii cu 5 oameni fiecare. Nici uh, parlamentele naționale nu ar dori crearea acestor uh, comisii pentru că ar pune probleme de logistică mult mai mari pentru parlamentele naționale decât pentru noi. Cu alte cuvinte, ne-am limitat la acel 55% Uh, din parlamentele naționale, fiecare parlament național are două voturi, un sistem bicameral și e vorba de asemenea de un angajament al Consiliului ca în cazul acestui 55%, dacă se întrunește acest proces, să nu continue cu procesul legislativ. Comisia vine cu propuneri, uh, comisia ar trebui să vină cu propuneri care să rezolve această problemă a subsidiarității ar trebui să fie un argument uh, rezonabil care să arate foarte clar că e vorba doar de principiul subsidiarității, nu de orice proces uh, legislativ. E un pic o modificare a acelui cartonaș uh, portocaliu, care a fost modificat de la 50% la 55%. Cred că Parlamentul poate accepta această modificare ca toată lumea să fie mulțumită. Ce mai interesant pentru noi E, bineînțeles, aspectul legat de politica socială. Acesta a fost restrâns considerabil, mai ales în ceea ce privește uh, prestațiile sociale și alocațiile pentru copii. Nu sunt acele uh, prestații sociale um, din punct de vedere general, nu e vorba de pensie, ajutor de șomaj, uh, îngrijiri medicale și așa mai departe. Sistemul în general al prestațiilor sociale nu este afectat. De altfel, Marea Britanie are chiar un sistem modern în uh, acest sens. Acum, constatați că dacă se uh, redactează o clauză de urgență de către Marea Britanie pe care Comisia trebuie să o adopte, aceste prestații vor fi suspendate timp de patru ani și uh, va putea chiar avea o valabilitate de până la șapte ani. În uh, ceea ce privește domeniul de aplicare nu merge uh, prea departe, este limitat din punct de vedere al timpului. Noi trebuie să facem tot ce ne stă putință pentru ca alocațiile pentru copii să nu fie eliminate. Dacă copiii locuiesc într-un alt stat, atunci uh, pur și simplu alocațiile să fie indexate, care să le permită uh, copiilor să uh, poată trăi. Cred că este o poziție rezonabilă, dar fiecare stat poate hotărâ acolo uh, dacă hotărăsc să procedeze sau nu ca Marea Britanie. Au până în 2020 uh, să se hotărască, dar dacă lucrurile merg uh, pe acest făgaș accelerat, se poate hotărâ chiar până în 2017. Regulile trebuie specificate printr-o uh, legislație secundară și Mercedes a precizat acest lucru. După decizia britanicilor, Comisia va trebui să prezinte un proces legislativ prin care cei doi colegislatori, Parlamentul și uh, Consiliul, să desfășoare un proces de legiferare. Noi am spus că vom privi totul uh, constructiv, însă e clar că uh, va fi vorba de un text care nu se referă la procedura legislativă ordinară. Trebuie să nu facem din aceasta o obligație, însă trebuie să avem o abordare constructivă pentru ca drepturile Parlamentului să fie respectate. Am constatat în repetate rânduri că e vorba de competențele obișnuite ale instituțiilor, procedura legislativă obișnuită, de acolo nu uh, va deriva nimic. Uh, la partea întâi nu există Uh, un uh, veto uh, din partea Marea Britanie. Marea Britanie, ca stat în afara zonei euro, poate cere că o anumită chestiune să fie discutată la Consiliu, acolo trebuie dezvătută și dacă este o chestiune urgentă, procedura poate fi accelerată, după care revine la procedura legislativă ordinară unde se hotărăște, uh, se aplică regula majorității. Nu există aici uh, dreptul de veto. În nicio etapă în acest proces, Marea Britanie nu are dreptul de veto. Eurozona um, are dreptul de a se extinde și de a se aprofunda și Marea Britanie nu poate spune nimic. Acum este clar că nu trebuie să mai venim cu argumente inutile pentru promovarea monedei euro în Marea Britanie. Ramon? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc lui Elmar pentru informațiile prezentate referitor la acord și cred că vom avea ocazia să discutăm despre acest subiect. Nu sunt însă atât de sigur că anumite lucruri uh, adoptate în urma intervenției Parlamentului, lucru care mi se pare important, nu sunt atât de sigur, după cum spuneam, că revizuirea acordului cu Marea Britanie nu va provoca anumite dezbateri importante în această instituție. Oricum, doream să vă spun că raportul despre care vorbim, pentru a reveni la raportul Brock-Bresso, acesta este cu atât mai important, având în vedere ce s-a întâmplat uh, în acest sfârșit de săptămână. Pentru că, dincolo de uh, rezultatele pe care le-a atins Parlamentul în această negociere cu Marea Britanie, ideea de bază a acordului cu Marea Britanie este una uh, aș spune, de revizuire înspre trecut. Dacă el îmi permite să fac o observație referitor la subsidiaritate, am înțeles că există un angajament de a revizui toată legislația, toată. Comisia și-a luat angajamentul de a crea un mecanism pentru a revizui ansamblul legislației în vigoare. Mă întreb, prin urmare, ce direcție va lua acest proces de revizuire? Cu siguranță o perspectivă care va duce la mai puțină Europa pentru a simplifica. Raportul despre care vorbim, raportul Bresobroc, încerca să valorifice potențialul tratatului de la Lisabona pentru a înainta pe calea integrării europene. Iată de ce cred că este important ca raportorii să țină cont de posibilitatea ca diferitele amendamente să valorifice la maxim acest potențial. Multe din amendamentele înaintate încearcă în fiecare domeniu, fie că e vorba de apărare, politică socială și așa mai departe, încearcă să atingă uh, mai multe obiective. Un lucru care merge Uh, contra curentului înregistrat la ora actuală în Europa, pentru că uh, începând cu acest sfârșit de săptămână, Europa a intrat pe o pantă descendentă regresivă. Iată de ce, pentru a valorifica la maxim potențialul tratatului de la Lisabona, este foarte important să avem o perspectivă de a înainta, pentru că la ora actuală curentul în Europa este unul opus. Trebuie, prin urmare, să dăm dovadă flexibilitate în ceea ce privește amendamentele, pentru că multe din acestea, care se referă la apărare, politică socială, apărarea monedei euro și așa mai departe, încearcă așadar să valorifice la maxim potențialul acelei uniuni pe care noi o dorim mai integrate, mai multă Europa. Aceasta ar fi ideea de bază. Următoarea. 50-60% din uh, aliniatele documentului elaborat se referă la guvernanța economică. Eu mă întreb ce rol joacă Comisia Econ în uh, acest raport. Pentru că, foarte probabil, Econ ne va spune acele 40 de capitole referitoare la guvernanța zonei euro, e bine, lasă-le pe seama mea. Mă întreb cum vom reuși să împacăm aceste două dimensiuni. Mulțumesc, Richard Colbert. Cred că cel mai bine ar fi să nu spun nimic referitor la negocieri, la ora actuală. Am însă o observație foarte, observație punctuală, având în vedere numărul considerabil de amendamente înaintate și având în vedere că vom avea oricum nevoie de mai mult timp, haideți să folosim uh, regula 208, doamnă președinte, și dumneavoastră cred că sunteți interesată de acest punct. Uh, Mă întreb așadar dacă, având în vedere circumstanțele actuale și număr considerabil de amendamente, ar trebui să folosim uh, regula 208, aliniatul 5 din regulamentul de procedură, care afirmă că, având în vedere numărul amendamentelor înaintate, Comisia ar putea, în loc de a trece la vot, să roage raportorii să prezinte un nou proiect de raport care să țină cont uh, de un număr cât mai mare de amendamente se va fixa apoi un nou termen pentru înaintarea amendamentelor la acest nou proiect de raport. Într-adevăr, această regulă oferă numeroase avantaje. Bineînțeles, v-ar permite ținând cont de cele spuse de domnul Canavri, să profităm și de avizul Comisiei Econ și avizul Comisiei Juri. Prin urmare, această regulă oferă numeroase avantaje. Și din câte îmi închipui, având în vedere numărul de amendamente, multe sunt uh, destul de asemănătoare și um, un nou proiect de raport ar simplifica viața tuturor. Domnul Iasovski, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Am putea, în anumite, din anumite privințe, să fim de acord cu cele afirmate în raport. Recomandarea cred că ar trebui să vină la un nivel instituțional Ideea e ca Uniunea Europeană să nu fie divizată într-o Europa pe mai multe viteze. Eu sunt de acord cu această idee. Nu sunt de acord cu recomandările dumneavoastră sau parte din ele, dar sunt de acord cu intenția. Dacă aceasta este intenția căreia trebuie să-i dăm curs, trebuie să dăm dovadă de o anumită flexibilitate rațională în text fără a aștepta rezultatele de la referendum din Marea Britanie. Eu uh, aș uh, continua cu, reco- cu recomandările de a consolida rolul Parlamentelor Naționale, inclusiv propunerea de a prelungi uh, termenul limită acordat Parlamentelor Naționale, de a prelungi la 12 săptămâni. Eu uh, aș consolida și subsidiaritatea. Nu aș aștepta, sincer, rezultatele referendumului britanic. Eu v-aș încuraja să veniți cu o proprie propunere. În um, procesul de reformare al Uniunii Europene ar trebui să dăm dovadă de ceea ce urmează această flexibilitate rațională. Consider de asemenea că ar trebui să ne unim uh, forțele și să ne lăsăm inspirați de raportul Giggle, pentru că o parte din recomandările acestui raport se referă la transparență. Eu uh, aș da curs acestor recomandări pentru că dacă e să luăm în serios ideea unei Europe a cetățenilor, ar trebui să uh, amplificăm domeniul de aplicare al transparenței. părerea mea că în acest raport se fac recomandări cu caracter instituțional și pe bună dreptate, însă există și numeroase observații referitor la uh, felul în care se pun în aplicare diferitele politici, recomandări care nu au un caracter instituțional. Poate că ar fi mult mai simplu pentru dumneavoastră dacă am pornit de la premisa că ne concentrăm asupra unor recomandări uh, instituționale și nu asupra unor comentarii de analiză care și-ar găsi locul poate mai bine în alte avize sau rapoarte. Dacă l-am eliminat, raportul ar avea de câștigat. Mr. Helmer. Donald Helmer. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc domnului Brock și doamnei Breso pentru că și-au expus obiectivele atât de clar în acest raport. Este foarte clar că intenționează să se prevaleze de posibilitățile oferite de tratatul de la Lisabona de a extinde și accelera integrarea europeană, inclusiv eliminarea multor vetouri și crearea Uh, unui ministru de finanțe european, a unei trezorerii europene și crearea unui supraveghetor a piețelor de capital, care ar avea un uh, impact uh, semnificativ asupra City-ului din Londra. Mă întreb dacă domnul Brock și doamna Breso nu fac o prostie acceptând uh, declarația făcută de primul uh, ministru britanic. Cred că Helmut Scholz a fost mai rapid ridicând mâna. Mulțumesc! Colega noastră, doamna Spinelli, raportare din urmă, nu este prezentă, însă două, trei observații. Cred că numărul amendamentelor este unul considerabil și ne aflăm uh, înaintea unei cotituri. Într-adevăr, Uh, procedura de elaborare a tratatului de la Lisabona nu a fost una unificată și de acolo derivă numeroase probleme. Este important să confruntăm aceste probleme și să formulăm noi soluții. Cred că aceasta este problema centrală o, și doresc să scot în evidență. Le mulțumesc celor doi raportori că au încercat să vadă unde există uh, trăsăturile instituționale ale tratatului uh, de la Lisabona. Uh, știm foarte bine că multe partide de stânga din Europa uh, au refuzat tratatul de la Lisabona pentru că, uh, după părerea lor, consideră că acesta creează un clivaj între cetățeni, nevoile lor și uh, factorii de decizie, elita politică. Aici cred că trebuie să ne gândim cum putem dezvolta raportul actual. Trebuie să vedem ce este astăzi necesar și ce este posibil și trebuie să vedem cum tocmai comisia noastră poate proteja perspectiva democratică. Trebuie să îi convingem pe cetățeni și să le arătăm uh, că să-i convingem să reia politica. Pentru că dacă privim realitatea din multe state membre, crește îndepărtarea cetățenilor de Uniunea Europeană și nu ne putem comporta ca până acum uh, și să trăim uh, ignorând realitatea din statele membre. Iată de ce cred că în redactarea variantei finale trebuie să arătăm foarte clar că suntem conștienți de amploarea situației actuale, mai ales având în vedere uh, caracterul, instru- caracterul instrumentelor disponibile, cât de important este ca acestea să fie mult mai țintite și mai specifice. Mulțumesc! Mulțumesc, Ben! În primul rând, mulțumesc din nou pentru acest proiect de raport și nu aș fi atât de nervos, Richard, în legătură cu numărul de amendamente, pentru că este pur și simplu normal. Dacă o instituție ca Parlamentul European uh, se gândește la baza sa, există multe dorințe. Dacă citești tratatul de la Lisabona, e atât de complex, sunt atâtea posibilități în el, după cum a arătat-o proiectul de raport, e normal atunci ca uh, mulți colegi să contribuie să-și facă auzită vocea dat fiind numărul de proceduri, cred că nu este uh, cazul să avem o procedură specială. Asta e prima chestie. Desigur, uh, raportorii încearcă să uh, înglobeze cât mai mult cu putință. și știu că acest lucru se face. Este normal ca în întâlnirea raportorilor din umbră să avem un feedback de la raportor și uh, Uh, să încercăm să nu avem o dezbatere complicată. Apoi, uh, acest lucru e valabil pentru toată lumea. Dacă l-am auzit pe domnul Holmer ce a spus, uh, dincolo de acesta, cred că în raport și acest lucru este intervenție fără microfon. Deci, Deci, dincolo de acestea, cred că au fost uh, numeroase puncte asupra cărora trebuie să discutăm. De pildă, drepturile sociale, care nu sunt dezvoltate prea mult, unde putem să dezvoltăm un pilon de drepturi sociale, iar raportul nu a valorificat posibilitățile pe care le oferă tratatul pe deplin. Și din punctul nostru de vedere, partea în ceea ce privește cooperarea în domeniul militar și al apărării, sunt uh, foarte puține mențiuni referitoare la uh, construirea păcii și a capacităților în acest sens. Deci, uh, din punctul nostru de vedere, avem nevoie să discutăm mai mult. Dar după mine, cea mai mare problemă aici, în această comisie, nu este să avem mai multe sau mai puține cereri. Problema reală este că în multe dintre chestiunile menționate în raport știm deja că în trecut Consiliul nu a fost prea interesat să uh, valorificile posibilitățile oferite de, la, de tratatul de la Lisabona. Deci, uh, întrebarea adevărată este cum putem să uh, folosim uh, uh, ceea ce s-a făcut uh, până acum uh, și să obținem ceva în schimb. De pildă, nu este de înțeles că unele propuneri ale Parlamentului au așteptat multă vreme. Să luăm uh, directiva PIF care a fost blocată în Consiliu Uh, probleme legate de transparență și acces la dosare au fost blocate în Consiliu. Nu vreau să mă duc la raportul meu acum, a fost uh, menționat de vicepreședinte, deci dosare care au fost blocate de ceva timp și este o posibilitate acum să obținem ceva în schimb. Raportul în unele dintre propuneri ar putea să arate în această direcție și să fie perceput ca uh, Uh, o ofertă diferită pentru Regatul Unit. Ceea ce vreau să spun este că există propuneri uh, uh, în raport prin care putem să dăm mai mult um, electoratului din Regatul Unit, de pildă Green Cardul. N-am nicio problemă ca parlamentele naționale să propună instituțiilor europene ce să facă. Sigur, este uh, important din punct de vedere simbolic Parlamentul European să facă o ofertă parlamentelor naționale și în alte privințe uh, în care uh, cetățenii așteaptă mai mult și unde poate domnul Cameron nu a realizat prea mult. Uh, poate că imaginația noastră ar putea să vină cu o idee pentru electoratul din Regatul Unit. Deci uh, nu trebuie să vedem raportul ca mai mult Europa în uh, sensul tradițional, ci un uh, semnal pentru cei care șovăie. Să arătăm cel puțin că am înțeles ceva din toate aceste lecții. Aștept discuțiile în legătură cu aceste 18 ceva de amendamente. Max Sanders și este ultimul vorbitor. Mulțumesc pentru raport. Apreciez ambiția de a analiza cam tot ce se poate face în această privință. Deci este un raport ambițios. Uniunea Europeană are probleme reale cu supracentralizarea, cu moneda euro. Faptul că Regatul Unit va organiza un referendum nu este pentru că David uh, Cameron s-a sculat într-o dimineață și a spus că ar fi o chestie nosimă de făcut, ci din cauza problemelor reale legate de supracentralizare. Cred că trebuie cu adevărat să încercăm să rezolvăm aceste uh, probleme dacă Uniunea Europeană va uh, rămâne în această formă. Sigur, uh, am făcut câteva contribuții pozitive, spun, care ar putea fi preluate, însă uh, cred că esența, miezul raportului merge în direcția cea bună. Harold van der Mans și mai de. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă pot să uh, vorbesc olandeză. O să vorbesc olandeză. cei doi uh, raportori vreau să le mulțumesc, că uh, așa cere tradiția, însă aș vrea să atrag atenția asupra faptului că au făcut ceea ce le-am cerut să facă, și anume să exploateze tratatul de la Lisabona cu toate posibilitățile sale. Însă au făcut-o în funcție de propria lor viziune cred că trebuie să citim raportul ținând cont uh, și de alte percepții, de alte viziuni, nu numai o uniune mai strânsă. Cred că ei și-au redactat uh, raportul plecând de la o anumită viziune, fără însă a ține cont de tot ceea ce se întâmplă în uh, opinia publică, în toată Uniunea Europeană. Acest raport uh, ar putea fi privit ca o contribuție în ceea ce privește stadiul în care se află Uniunea Europeană. După cum știți, uh, am fost întotdeauna împotriva tratatului de la Lisabona, am susținut referendumurile împotriva tratatului de la Lisabona pentru că uh, lectura acestui raport prin asta constat că cu tratatul de la Lisabona putem să trecem la o uniune și mai uh, strânsă. Vor avea Uh, loc două referendumuri, unul în țările de jos și unul în Regatul Unit, cel din țările de jos nefiind lipsit de importanță. Ele se referă la, sau acest ultim referendum se referă la acordul de asociere cu uh, Ucraina și se pare că olandezii vor vota uh, împotrivă. Uh, deci, uh, Regatul Unit și țările de jos uh, referendumele din aceste două țări uh, fac ca dumneavoastră să prezentați acest um, raportul după uh, iunie, pentru că aminte trebuie să țineți cont de rezultatele celor două referendumuri. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorilor și să spun că vom uh, lucra într-o manieră foarte constructivă. Este un moment istoric, un raport care vine la timp, trebuie să încercăm să găsim un consens. Este foarte important. Așa cum am spus, o repet, este un moment istoric pentru Europa. Nu vedem că există o panică în, în masă uh, și cred că nu trebuie să cedăm uh, acestui fenomen. Naționalismul nu este o soluție. Cred că trebuie să avem uh, o, un punct de vedere uh, mai cuprinzător când e vorba de globalism. Trebuie să fim reactivi, prudenți și să cooperăm. Astfel încât să venim cu o soluție constructivă și să vedem cum putem să câștigăm în detrimentul celor care încearcă să zdrobească ceea ce am construit împreună. Viitorul ne cere să rămânem și să lucrăm împreună. Părinții uh, fondatori, ceea ce au gândit acum mulți ani, poate fi revizuit, reformulat, uh, ținând cont de împrejurări, însă cred că trebuie să ajungem la un consens pentru că dacă nu acționăm împreună am putea să avem o uh, Uh, Europa dezbinată, ceea ce nu este în interesul nostru. George Chaplin. Nu am vrut să particip la această dezbatere, uh, dar câteva lucruri uh, m-au frapat. Vreau să mulțumesc raportorilor. Pachetul Brexit, dacă pot să-l numesc așa, câteva gânduri. Da, despre Brexit vom discuta mai târziu. Dar vreau să spun ceva care se leagă de această discuție. În primul rând, cred că obiectivul uh, politic al acordului realizat uh, în weekendul trecut asigură ca um, primul ministru Cameron să uh, facă o campanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Uh, problema referendumului trebuie să, de fapt, să se uh, rezolve uh, problemele spinoase aflate în rândul Partidului Conservator. Asta este unul dintre scopuri. Un stat membru, dacă este suficient de mare, poate să aducă schimbări sistemului prin șantaj. Dacă spui, dacă nu schimbați lucrurile, o să plecăm Uh, cred că este un uh, precedent uh, prost de a ceda la astfel de șantajuri. Ce să mai vorbim de situația în care un stat mic ar încerca să facă acest lucru. Elmar, vrei să iei cuvântul acum? Nu mă pot concentra asupra celor spuse de domnul Helmer. Mulțumesc. Din păcate, uh, trebuie să plec la uh, ședința comisiei mele. Trebuie să încercăm să vedem cum putem opera niște schimbări fără să modificăm tratatul. Am discutat, am discutat și cu domnul Ferhofstadt, de asemenea am uh, stat de vorbă și cu cei din Comisia Econ. Poate că va trebui să uh, facem lucrurile mai clare legate de această opțiune, să vedem uh, uh politicile economice, politicile sociale, Uh, avem uh, amendamente domnului Bergen și a doamnei Beres în acest sens. Sunt uh, niște idei pe care le discutăm și cred că prin amendamente o să avem o multitudine de idei bune pe care să putem construi. Raportul va fi îmbunătățit prelund aceste noi idei. Este ultima uh, noastră șansă unde, de undeva trebuie să începem. Nu cred că putem să ne permitem să avem tot mai multe amendamente, ci să ajungem la niște amendamente de compromis și ă, dacă înglobăm absolut toate considerentele, raportul va arăta cu totul ă, altfel. E nevoie de multe discuții cu raportorii din umbră, dar ă, din cele 800 și ceva de amendamente, unele dintre ele se bat cap în cap, deci trebuie să luăm niște decizii. Dacă sunt lucruri asupra cărora nu suntem de acord, hotărâm asta în comisie. Așa funcționează democrația reală. În uh, ceea ce mă uh, privește și cred că și Mercedes este de acord, uh, unele considerente pot fi respinse. Am avut o întrebare din partea vicepreședintelui legată de flexibilitate nu am nimic uh, împotriva celor 12 săptămâni, nu asta este problema. Am avut 18 uh, săptămâni uh, ideea lui Verhofstadt. N-am nimic împotriva unei mai mari flexibilități în cadrul parlamentelor naționale. Este uh, clar, mai ales când e vorba de dezbaterea Brexit, trebuie să avem o poziție clară a parlamentelor naționale. Trebuie să existe un grad de credibilitate. Cred că acest uh, raport uh, vorbește despre uh, o serie de opțiuni. Răspunzând domnului Helmer, problema ministrului de finanțe european, e bine, asta este o chestiune pe care o discută uh, grupul euro și uh, Regatul Unit nu este implicat și nu este afectat de aceasta. Deci, potrivit acestui acord, nu este o discuție uh, pe care trebuie să o avem noi. Grupul, uh, Eurogrupul va discuta acest lucru. Deci, uh, nici în ceea ce privește trezoreria europeană, nici în ceea ce privește ministrul de finanțe european, aceste două lucruri nu afectează Regatul Unit. Chestiunea uh, supraveghetorului. Uh, bine, avem un organism de supraveghere când este vorba de Uniunea Bancară, dar în ceea ce privește piața unică, Cred că este nevoie de un mecanism de monitorizare sau de supraveghere, în mod clar. Dacă ești membru al pieței unice, trebuie să joci după regulile, să-i respecti regulile. Uh, Dacă uh, ești uh, membru al uh, pieței unicii, unice și nu ești membru al zonei euro, mm, asta nu te afectează. Dar este tratatul suficient? Oare nu asta este sarcina pe care o avem în momentul de față? Trebuie să văd cât din uh, amendamente vom uh, prelua după această uh, dezbatere. În momentul de față trebuie să acționăm în funcție de tratatul de la Lisabona și constrângele sale. Va fi Uh, o oarece luptă dacă vorbim despre transnaționalism acum și nu știu dacă o să ajungem la vreun rezultat. Noi vrem să rezolvăm lucrurile și dacă vrem să rezolvăm problema refugiaților, avem nevoie de mai multă justiție socială. Uh, Europa trebuie să crească în ochii uh, lumii atunci când vorbim de politica Uh, comună de securitate deci externă. Trebuie să vedem dacă este bună sau nu. Însă, pe de altă parte, sunt curente naționaliste care uh, se afirmă uh, dacă nu vom proceda așa cum trebuie, alții vor uh, decide pentru noi. Deci avem nevoie de instrumente care să rezolve probleme. Uh, trebuie să vedem care sunt problemele cu care ne confruntăm uh, uh, în Europa, să vedem dacă acestea pot fi soluționate mai bine la nivel european sau la nivel național. Asta trebuie să fie foarte clar. Deci, de la bun început, ideea este că vrem să rezolvăm problemele. Este un punct hotărător. Am vorbit Uh, despre chestiunea unei uniuni tot mai strânse. Deci, dacă nu avem nimic împotriva unui referendum în țările de jos, e bine, asta este exact uh, ce vrea Putin. Asta este situația pe care o avem. Nu uh, susținem uh, interesele democrației, ci alte interese. Uh, Asta este ideea acestui referendum din țările de jos cu privire la acordul de asociere cu Ucraina. Uh, asta afectează Uriunea. Uh, uh, asta este în detrimentul politicii externe a Uniunii Europene în ansamblul său. În ce punct ne aflăm? cu o astfel de situație în țările de jos. Europa este important să fie unită. E vorba de cultura noastră, de definiția libertății. Just uh, before I give the floor to Mercedes. Înainte să-i dau cuvântul lui Mercedes, Elmar, asta este și comisia ta, deci mereu spui când ești la AFCO, spui că trebuie să duci la comisia ta. Da, dar am o ședință cu Parlamentele Naționale și doamna Mogherini. Bine, Mercedes. Mulțumesc, doamne președinte. Dați-mi voie să le mulțumesc colegilor și colegilor. Această discuție cred că a fost foarte importantă ca să înțelegem intențiile colegilor. Prea adesea, când se depun multe amendamente, uh, discuțiile clarifică ce probleme consideră colegii că sunt cele mai importante mai să încep cu Ramon și să spun foarte clar că n-am spus că vom ține cont de amendamentele pe care le-am primit. Sunt multe care eh, indică zone suplimentare ale tratatului pe care nu le-am explorat, explorat. Asta nu înseamnă că nu le vom lua în considerare, sigur. Ce vom încerca să facem este să Încercăm să, luăm, să preluăm amendamentele în, în asemenea fel încât să ne asigurăm că propozițiile și întregul raport nu sunt prea lungi. O să încercăm să facem un raport cât mai clar. Nu vrem să dăm prea multe exemple, pentru că prea adesea în, uh, listele de, în amendamente ai liste de exemple Bun. Și lucră dacă redactez corect, uh, lucrurile pot fi mult mai clare. Deci uh, put, o să încercăm să preluăm cât mai multe amendamente. Richard? A, nu, scuze, întorcându-mă la ce spuneam. În, amendele, în amendamentele pe care le propus am să multe lucruri interesante. Sunt, uh, mă rog, chestiuni pe care Adam le-am văzut la modul foarte general va trebui să intrăm în detalii. Richard, sugestia, sugestia ta nu este greșită, dar trebuie să... Am avut multă muncă de făcut. Raportul a fost foarte mare. A avut o, un domeniu de aplicare foarte mare. Am lucrat la el de un an de zile deja și nu cred că putem să consumăm timpul comisiei la infinit și sunt multe propuneri care vin și de la guvernele naționale. Sunt guverne care sunt uh, poate un pic eurosceptice, dar de asemenea sunt și multe propuneri pro-europene, de exemplu raportul uh, președinților a arătat că statele membre pot face sugestii pozitive când vine vorba de îmbunătățirea activității Uniunii Europene, mai ales în zona economică și monetară, dar și începește politica externă comună, politica de apărare, deciziile comune care trebuie să fie luate, începește managementul uh, fluxurilor migratorii bun. Multe din aceste decizii nu au fost implementate, dar s-au luat decizii importante. Deci e important să despus că guvernele și opinia publică, mai ales în țara mea. Bun, din motive evidente citesc ziare italiene și în țara mea sunt foarte multe sugestii pro-europene, multe care ar avea nevoie de uh, schimbări de tratat complicate, dar altele sunt compatibile cu ce avem și uh, raportul poate fi menit și ca să sugereze că există o grămadă de posibilități care pot fi puse în uh, funcțiune rapid, fără schimbări de tratat, uh, care trebuie lansate, pentru că avem acordul cu Marea Britanie. Începește ce a spus domnul Jardovski. Vreau să spun că, dincolo de amendamentele mai provocatoare, ca a făcut și dintre acestea, preocuparea sa, cel puțin parțial, uh, este una pe care o putem împărtăși. Uniunea vrea să se asigure că uh, colaborează mai bine pe o serie de chestiuni majore și dacă face acesta, ar trebui atunci să reflecteze asupra uh, întoarcerii unor competențe redundante. Sunt zone în care principiul subsidiarității n-a fost încălcat. Dar, în zone în care competențele Uniunii Europene au fost interpretate prea larg, deși știți că sunt un pro-european convins că am uh, luptat totuși să dăm uh, mai multă putere regiunilor și puterilor locale, din țara mea în special, pentru că adică eu cred că principiul subsidiarității este unul cheie. Deci nu cred că ar trebui să suprareglementăm pe baza principiului că numai cei care vorbesc știu ce fac. Nu așa se întâmplă și nu e adevărat. Și de altfel să nu uităm că tocmai am votat un raport pentru o mai bună reglementare și că acolo spunem că trebuie să avem grijă să nu avem supra-reglementare și uh, reglementarea prea detaliată care încalcă principiul subsidiarității. și să ne asigurăm că treaba se face la nivelul potrivit, la nivelul statului membru sau la nivelul autorității locale atunci când este cazul. Deci, vom uh, reflecta asupra tuturor uh, amendamentelor constructive pe care le-am primit și, evident, asta va include reflexia asupra faptului că o uniune din ce în ce mai strânsă nu înseamnă că trebuie să facem și mai mult și mai mult tot timpul, ci că trebuie să facem mai mult în domenii în care statele membre nu pot avea realmente un impact. Pentru că statele membre sunt prea mici și e mai bine să facem lucrurile la un nivel supranațional. Vedem uh, uh, că sunt țări care au peste un miliard de locuitori, deci cam atât de mari sunt și sunt cheie pentru uh, viitoarea noastră supraviețuire într-o lume globalizată. Și dacă o să ne amăgim că lucrurile nu sunt așa, vom face o mare greșeală. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să avem un soi de superstat maxi centralizat. Uh, Uniunea Europeană trebuie să respecte libertățile membrilor săi în domeniile care intră în competența lor. Și asta, evident, uh, presupune respectarea puterilor uh, orașelor și uh, municipalităților și voi întoarce un punct care să ne permită să avem o discuție serioasă pe aceste chestiuni și cred că e un lucru pe care îl putem uh, aduna și putem înțelege din propunerea pe care am primit. De asemenea, vreau să-i spun lui Sven că green card-ul este, acest concept este cartonașul verde e un lucru la care trebuie să reflectăm. În tratatul de Lisabona nu există prevestă această procedură. Uh, Parlamentele naționale au fost foarte cooperante în ce privește propunerile și uh, asta a fost foarte eficient, dar cred că noi, Comisia, trebuie să reflectăm nu știu, să ne gândim poate la un raport din propria inițiativă pe acest uh, subiect, ca să putem explora modul în care uh, green card-ul statelor membre ar putea fi implementat și cum ar putea determina parlamentele statelor naționale să coopereze în procesul european într-un mod mai bun, pentru că deja sunt implicate. Ne vom uh, uita la amendamente și vom uh, aduna unele sugestii, dar evident uh, acestea trebuie să meargă în spiritul raportului care nu sugerează o schimbare de tratat. Pentru că altfel am, trans, am intrat peste raportul Ferhofstadt, care este în pregătire. De asemenea, am luat notă de sugestiile făcute de colegii de stânga și e adevărat că cel puțin o parte a stângii europene a fost împotriva tratatului de la uh, Lisabona și a procesului comunitar, pentru că ei se temeau că asta va duce o limitare a drepturilor sociale. Eu nu am uh, împărtășit niciodată această poziție, dar am avut câteva amendamente care explică clar că tratatul ne permite să facem progrese în ce privește drepturile sociale și asta este exprimat cel puțin parțial în raport, dar poate că putem îmbunătăți această zonă a raportului preluând toate aceste amendamente vin și de la grupul meu și de la alte grupuri politice și de la PPE. Mai spune de asemenea Domnule Anemans că tratatul de la Lisabona ne-ar permite să ne îndepărtăm de o uniune mai strânsă și propunerea pe care Marea Britanie a făcut-o respectă tratatul de la Lisabona. Există posibilitatea de a găsi un rol diferit cred că unul dintre factorii care e prezent în raportul nostru e că, uh, conform tratatului de la Lisabona, un grup de state membre poate decide să aibă cooperare uh, strânsă și să evolueze către o uniune politică și economică mai, mai, uh, mai strânsă, fără ca asta să împiedice alte state membre să rămână membre ale Uniunii Europene și să fie implicate doar în unele dintre politicile comune ale Uniunii Europene. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc celor care au făcut amendamente, dar n-au putut participa la discuțiile de astăzi. Sunt multe amendamente care acoperă toate diferitele probleme. O să încercăm să ținem seama de toate sugestiile făcute, dar, evident, în uh, cadrul uh, sistemului de aplicare a raportului. Vom face acest lucru, uh, domeniul de aplicare a raportului, mă scuzați, vom face asta, vom încerca să uh, facem acest lucru până în vară, dar știți că la trebuie să lucrăm foarte mult împreună cu raportorii și să păstrăm o structură cât mai clară a raportului. Mulțumesc foarte mult și dați-mi voie doar să menționez că aș vrea să intervin la dezbaterea Brexit și să uh, fac și eu comentarii. Vote the proposal expressed by Richard Corbett of using the... Bun, când vom vota propunerea lui Richard Corbett de folosirea articolului 285 uh, veți decide probabil după prima ședință cu raportorii din umbră, vedeți cum, uh, cum merg lucrurile și luați cea mai bună decizie. Mulțumesc. Vreau să vă informez în legătură cu deciziile luate ieri de raportori în ce privește nominalizarea raportorilor. Coordonatorii au decis ca pentru avizul la European Insurance Deposit Scheme să se facă un aviz în partea Comisiei. Avizul Euro for Citizens pentru Comisia Cultură, domnul Iazdovski ECR va fi autor, buget 2017 PPE și domnul Shepling în ce privește nevoia de a implementa decizia Consiliului European din 2013 în ce privește repartizarea locurilor în Parlamentul European. Am căzut de acord ca în principiu să fie doi raportori, PPE și SND, dar de asemenea am decis să uh, lucrăm asupra acestei chestiuni după referendumul britanic și vom începe prin a organiza un seminar pe această chestiune. Începește mulțimea de rezoluție, uh, am agreat metodologia conform cărea procedura scrisă va fi regula, cu excepția situației în care un grup politic cere ca problema să fie discutată la ședința coordonatorilor. Începește audierile pentru primul uh, trimestru, s-au stabilit datele, Democrație 10 martie, Uniune și Cetățenie cu Libe, Iuri și Peti 15 martie, acces la Convenția Europeană a Drepturilor Omului cu Libe, Comisia Asociată pe 20 aprilie și, de asemenea, rolul UE în organizații internaționale, inclusiv uh, Națiunile Unite, pe 15 iunie anul acesta. Pentru al doilea semestru, titlurile mai pot fi schimbate dar planificăm două audieri, una privind implicațiile constituționale ale referendumelor în general pe probleme europene și a doua chestiune, tendințe pentru viitorul Uniunii Europene. Misiuni în cadrul Uniunii Europene am decis să amânăm misiunea în Spania, care trebuie să fie în mai, până când avem uh, o clarificare a situației și pentru al doilea semestru planificăm o misiune în Polonia, Budapesta, Bratislava combinat după aceea și s-a aprobat și o misiune în Canada de către coordonator. Deci nu sunt comentarii majore sau obiecții majore. Ah, Richard. Ah, da, scuze. Considerăm că asta este uh, aprobat de către Comisie. Deci, Richard a cerut cuvântul. În ce privește follow-up-ul și implementarea acordului, acordului instituționale, interinstituționale. O să facem un raport mai detaliat. Și în activitatea noastră se asociază și Comisia Iuri, suntem foarte drăguți și le permitem să facă asta. Am înțeles că uh, ei au făcut un grup de lucru, ceea ce mi se pare cam ciudat. Pentru că noi suntem Comisia pe fond uh, de, responsabilă pe fond de acordurile interinstituționale și de regulă de procedură. O parte a acestei activități va duce la schimbarea ale regulilor de procedură. Deci mă întreb dacă nu cumva noi, comisia noastră, ar trebui să pună sub semnul întrebării această decizie sau cel puțin să spunem că propriul nostru grup de raportori din umbră care îl considerăm un grup de lucru, ca să le arătăm că nu suntem uh, lăsați în urmă de Comisia Iurica, mi se pare un pic de lovitură de stat împotriva noastră. Mulțumesc, înțeleg că vom examina posibilitatea. Sau poate putem decide astăzi să stabilim grupul nostru și să-i uh, invităm pe cei de la Iuri să intre să vină alături de noi, pentru că e prerogativa noastră să facem acest lucru. Dacă nu e nimeni împotrivă, atunci putem uh, uh, continua cu raportul privind implementarea și interpretarea care a fost alocat de, de conferința președinților către AFCO. Ne vom stabili acest grup și vă, le vor scrie, voi scrie celor de la jury pentru a se asocia acestui grup dacă vor. Da? Deci Comisia Juridică. În regulă? E decis. Acum trecem rapid la Sven Giegold și la raportul său privind transparență, responsabilitate și integritate în instituții europene. Sperăm să avem mai mult timp și de obicei rămânem fără timp. Nu vreau să pierd prea mult timp. Acum e vorba de a asculta opiniile în comisie. Mulțumesc că ați venit, mulțumesc celor care au trebuit să înlocuiască alți colegi, am citit uh, că în, și am văzut că am uh, primit uh, vreo 120 de recomandări. Recordul vine de la Comisia Envi, care a adăugat foarte multă informație care nu există în raportul nostru privind grupurile de experți și legate de știință în special. Sigur, înțelegeți că noi, Comisia AFCO, uh, nu suntem chiar locul în care se discută științe naturale în principal, dar dincolo de asta am primit uh, sugestii foarte interesante de la juri, de la INTA, de la LIBE și de la CONT. Toate ne-au oferit perspectiva lor specială. Nu o să intru în detalii, dar cred că majoritatea au fost uh, au susținut turnul uh, și au confirmat direcția de bază a raportului meu și, evident, adesea este mult mai interesant ce nu se spune decât ce se spune și în această dezbatere, această dezbatere pe care o vom avea în AFCO uh, se va baza pe toate aceste contribuții. Sigur, intenționez să includ uh, complet raportorii în activitatea grupului uh, e o procedură colegială, deci vă mulțumesc pentru o activitate. Deci înțeleg că activitatea este să dăm colegilor o șansă de a participa la activitate. Nu știu cine. Am văzut Thomas Deutsch, dar nu pot să vă dau mai mult de 5 minute dacă vreți să-i ascultați pe toți. Nu? Thomas? Te rog. Ah, și... Think it's me. Nu sunt sigură. Cred că era rândul meu. Mulțumesc foarte mult. Eu uh, sunt Nasta Childers de la Comisia Envy. Aș dori să îi mulțumesc lui Sven pentru activitatea sa și consultările de până acum. Aș dori de asemenea să le mulțumesc și raportorilor din umbră. Întâlnirile anterioare au fost foarte interesante și despre ce e vorba? E vorba de a schimba felul în care lucrăm fără a modifica vreun tratat. Până acum, ce puțin cum arată propunerea de raport Gigold, eh, există o marjă amplă de îmbunătățiri. Se pare că există o problemă din sală. Există o problemă cu canalul de interpretare în spaniolă în loc de germană. Vom încerca să ne dăm seama ce se întâmplă. Can, can we, I was can we pick up? Um, yeah, we, we. I was Enrique speaking so loud that she saw. Cred că Federica vorbea atât de tare încât credea că se auzea în cască. <laughs> okay, everything is okay, we go on, yes. Okay, I will, I will continue. Totul se pare că e în regulă. Voi continua spune doamna Childers. După cum arată propunerea de raport Giggold, um, se pot face încă multe pentru îmbunătățirea transparenței integrității în Uniunea Europeană. Aceste instituții activează destul de îndepărtate de cetățeni. Același lucru se înregistrează și în sectorul um, de interes pentru Comisia ENVI e nevoie de contribuția și expertiza tehnică științifică sau de altfel a unor grupuri considerabile de experți pentru a veni cu avize asupra domeniilor de politică de care ne ocupăm. Ancheta deschisă de Ombudsman în 2014 referitor la alfătuirea grupurilor de experți a dus la o comunicare din partea Comisiei prin care se anunță uh, îmbunătățirea transparenței de care se dă dovadă în procedura de selecție. Este de asemenea în interesul noii politici uh, pentru evitarea conflictelor de interes să se numească experți în mod transparent. Trebuie să analizăm aici și regulile care au fost modificate în 2010 în mod unilateral și care nu au abordat probleme grave din cauza unor uh, lipse de informații referitoare la dezechilibre în alcătuirea grupurilor de experți. De altfel, uh, în uh, cadrul acestor grupuri de experți s-a înregistrat o suprareprezentare a trimișilor industriei. Trebuie să se facă mai mult pentru a aborda aceste deficiențe structurale. Comisia trebuie să lucreze în interesul opiniei publice și să se apere în fața intereselor diferitelor mari companii. E nevoie să se facă o deosebire între actorii economici și neeconomici și să se asigure un echilibru în toate directoratele generale. După părerea mea, în mod ideal, ar fi nevoie de un cadru juridic obligatoriu pentru ca uh, toată lumea să respecte aceleași criterii care să se poată aplica simplu, spre deosebire de uh, contextul actual în care se recurge la o aplicare ad hoc și care a dus la congelarea bugetului în ultimii doi ani. Bineînțeles, uh, regulamentele pot fi făcute mai stricte pentru a proteja interesele generale. criteriile trebuie aliniate la prevederile Registrului pentru Transparență. Același lucru se aplică și în ceea ce privește accesul la documente și la întâlnirile experților. Credem că trebuie și putem să învățăm din experiența Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul cancerului a OMS. Acolo s-a creat un consiliu al specialiștilor pentru ca surse din afară să poată fi consultate fără a compromite activitatea entităților interne atunci când apare riscul unui conflict de interese. Este un răspuns corespunzător acelora care se tem că agențiile comisiei ar putea să fie private de cunoștințe ale experților, mai ales în domenii de nișă unde nu există suficientă expertiză. doresc să scot în evidență o propunere pentru a vorbi despre eliminarea selectivă a celor descoperiri științifice care nu sunt pe placul industriei. Studii științifice și încercări științifice care um, includ informații utile în ceea ce privește punerea pe piață a unor produse ar trebui să fie folosite. În continuare, o altă problemă se referă la influența necorespunzătoare a sectorului tutunului asupra Comisiei. Există îndoieli care planează asupra Comisiei și asupra disponibilității sale de a respecta Convenția Cadru Internațională referitoare eh, la sectorul tutiunului. Această eh, reticență ar putea să aibă repercursiune asupra tuturor instituțiilor. Trebuie să vorbim și despre articolul 5.3 din FCT, care intenționează să protejeze eh, politicile publice în fața intereselor ascunse ale sectorului tutunului. De asemenea, trebuie să vorbim uh, despre renegocierea articolului referitor la contrabandă și contrafacere. Comisia a refuzat să prezinte detalii din negocierile secrete purtate cu sectorul tutunului. Este evident că aceste negocieri nu respectă condițiile internaționale pe care ni le-am asumat. Este important să facem eforturi și presiuni pentru a cere îmbunătățiri în celelalte instituții. Parlamentul European trebuie să-și facă vocea auzită aici. Este cu atât mai urgent, având în vedere că în acest an am asistat la refuzul Comisiei de a oferi, de a pune la dispoziție informații către ombudsman și uh, de a da cursul citării acesteia din urmă de a publica toate informațiile referitoare la negocierile cu sectorul tutunului. Sper că Parlamentul va sprijini inițiativa ombudsmanului. Trebuie să avem grijă aici, mai ales în ceea ce privește renovarea acelui acord PMI vechi de 10 ani. Comisia a externalizat uh, constant sectoare cheie către industrie în ceea ce, mai ales în uh, domeniul soluționării litigiilor. Există aici interese ascunse, care au fost scoase în evidență în evaluări independente. Sunt încrezătoare că Comisia AFCO va prezenta un text solid în plen și va lua în calcul contribuțiile temeinice pe care Eh, le-am prezentat în cadrul eh, domeniului de competență ENVI. Cer scuze, Tomas, acum eh, <laughs> chiar îți revine rândul. Te rog, dacă poți să fii mai succint. Kedves elnök asszony, tisztelt kollégák! <clears throat> Ijesztő lesz először a szám, hogy 6 plusz 1 pontban szeretném röviden elmondani a... Mulțumesc, am număr foarte mare de puncte pe care aș vrea să le abordez. Uh, uh, n-avem timp, așadar dați-mi voie în 3 minute să mă concentrez pe câteva dintre ele. Uh, vreau mai întâi să-i mulțumesc domnului Ghigul și tuturor colegilor pentru munca făcută, la fel și secretariatului. În 2014, în luna februarie, Comisia a făcut public raportul său privind lupta anticorupție cu date, informații privind situația celor 28 de state și deja mi-am uh, dezvoltat poziția, susținem acest raport și uh, Organismul Uniunii Europene care acționează în domeniul luptei anticorupție mă facem gândesc la diversi colegi, la diverse rapoarte care s-au făcut, raportul Strasă, raportul Dali, toate aceste lucruri arată cât de prezente trebuie să fie instituțiile europene în analizele în ce privește lupta anticorupție. Așadar, primul punct. Este extrem de important să putem ameliora accesul public la documentele publice. Există apoi uh, reguli legate de conflict de interese, Uh, care trebuie întărite. E o, condiție sine qua non a luptei împotriva corupției. De asemenea, tot ce este activitate de whistleblowing, de lansator de alerte, uh, să fie susținută de reguli mai stricte, trebuie să introducem coduri deontologice care să ne permite să avem o cultură ireproșabilă începește integritatea. Începește conceptul, de, conceptul ușilor turnante. Aici trebuie să luăm iarăși măsuri, pentru că funcționarii ajung uh, la sfârșitul activităților profesionale, care își părăsesc instituțiile așadar, trebuie să aibă niște reguli pe care să le respecte începește noile locuri de muncă pe care și le pot asuma după ce pleacă din instituții. La fel, reprezentarea intereselor în Uniune trebuie să fie uh, guvernată de reguli noi, cu registre clare, uh, cu reguli clare pentru lobbyști. Aș vrea de asemenea să subliniez că uh, la Consiliu tot nu avem codul deontologic și regulile care există sunt uh, încă au lacune. În fine, punctul următor, cred că este extrem de important să avem uh, reguli de excludere foarte clară în ce privește uh, achizițiile publice. Pentru moment, uh, declarațiile uh, care se fac uh, sunt formale, nu se face nicio analiză în amont în ce privește participarea la licitații publice, la achiziții publice. În fine, trebuie să există o politică generală și asta recomand, o politică generală care să permită ca să folosim și să acționăm uh, folosind regulile Uniunii împotriva corupției. Uh, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la INTA și am înțeles că Helmut Scholz va vorbi pentru INTA. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din păcate, Bea Nangă nu poate lua parte la această întâlnire, și aș dori să scot în evidență niște idei pe care le pregătise pentru acest schimb de opinii. De asemenea, aș dori să le mulțumesc celorlalți colegi din celelalte comisii pentru colaborare. Raportorul s-a dovedit încă de la început extrem de deschis cooperării cu uh, celelalte comisii în cadrul acestei proceduri. La INTA am uh, abordat uh, anumite aspecte care coincid cu uh, domeniul dumneavoastră de expertiză și vă recomand să parcurgeți raportul INTA așa cum a fost adoptat la comisie. Uh, la întâlnirea comisiei PETI a reieșit că publicul este reticent în ceea ce privește politica de investiții pentru a aborda această reticență, trebuie să ne amintim că Parlamentul este un reprezentant al cetățenilor și trebuie să ne asigurăm că hotărârile luate sunt în interesul cetățenilor. Actuala politică comercială ar trebui, prin urmare, să fie elaborată ținând cont în mod corespunzător de avizul societății civile și a partenerilor civili. Parlamentul își poate aduce o contribuție favorabilă doar exercitându-și rolul de control asupra Comisiei în numele cetățenilor. Bineînțeles, asta în cazul în care primim uh, informații depline în timp util din partea celorlalte instituții, nu doar Comisia, ci și Consiliul studii de impact, studiu de impact durabil, toate acestea trebuie să se ridice la cele mai înalte standarde de imparțialitate. Din această perspectivă, Comisia a salutat, Comisia noastră a salutat uh, comunicarea referitoare la noua strategie comercială a Comisiei și se dorește ca aceasta să devină practică obișnuită. Comisia a prezentat de asemenea un angajament de a publica toate angajamentele asumate. Mai e încă ceva de făcut, aș dori să scot în evidență pentru ca Consiliul să nu blocheze uh, orice progres și să pună la dispoziția Parlamentului uh, mandatele adoptate, cât și mandatele adoptate anterior. Cred că aici avem nevoie de un acord cu Consiliul mai ales. INTA și Digi3 au colaborat în mod proactiv pentru a spori cooperarea, mai ales prin intermediul raportorilor permanenți INTA și prin uh, grupuri de monitorizare țintită. Am ajuns la un acord în ceea ce privește transparența negocierilor pentru TTIP, mm, ceea ce privește mai ales accesul sporit uh, la documentele aferente dincolo de numărul restrâns de eurodeputați care aveau acces uh, înainte toate documentele considerate Uh, ca fiind secrete sunt disponibile acum eurodeputaților. Uh, și de asemenea, eurodeputații au acces la documentele tipărite în sala de lectură. De asemenea, eurodeputații au acces la uh, textele consolidate, printre care se numără și poziția Statelor Unite. Și anumiți membri ai personalului parlamentar au acces la acest document. Consider că trebuie să înaintăm pe această cale. să se observație mai personală este, în linii mari, uh, un pas fără precedent care sperăm că va fi unul exemplar în viitor. Consiliul și Comisia ar trebui să se, uh, să-și asume un angajament de plin față de Parlament, furnizând prin canalele necesare informații de plină referitoare la activitățile externe ale Uniunii Europene, inclusiv politica comercială comună, în ceea ce privește felul în care sunt luate hotărârile și felul în care sunt puse în aplicare uh, actele legislative primare și secundare. Cerem, cerem punerea în aplicare deplină a deciziilor Ombudsmanului European, mai ales în ceea ce privește accesul la documentele referitoare la toate negocierile în curs. De asemenea, um, aici trebuie să includem uh, problema mandatului. Dorim să încurajăm partenerii noștri să dea dovadă de mai mare transparență și de partea lor pentru a nu crea dezechilibre. Iată de ce INTA a uh, recomandat Comisiei Europene să dea dovadă de mai multă ambiție la capitolul transparență înainte de lansarea unor noi negocieri. Aș dori aici să scot în evidență o idee personală, așa numai că uh, prin intermediul structurilor de cooperare parlamentară pe care le avem, ar trebui să încercăm ca partenerii noștri comerciali să ia de asemenea cât se poate de în serios această recomandare a transparenței. E vorba de TLD, ACP și așa mai departe. Toți partenerii cu care purtăm în continuare negocieri, cu alte cuvinte, ar trebui negocieri asupra unor uh, interese comerciale, bineînțeles, ar trebui să ajungem la un echilibru. Comisia trebuie să își țină cuvântul că și anume nu există nicio dispoziție care se adoptă înainte ca Parlamentul să-și fi dat consimțământul. Trebuie să ne gândim aici la AFCO dacă avem nevoie să includem această prevedere în acordul interinstituțional, pentru că n-ar fi vorba doar de un gest de bunăvoință, ci ar fi bine să avem și o formulare cu caracter obligatoriu. Deși suntem optimiști, credem că trebuie să se facă eforturi suplimentare pentru mai multă transparență și integritate, mai ales având în vedere indignarea opiniei publice în jurul uh, procesului de negociere comercială, trebuie să ne gândim de asemenea și um, la amprenta noastră legislativă. Reamintim cât de important este să se uh, țină cont de transparență, integritate, un comportament etnic, acesta, uh, etic, îmi cer scuze, acesta trebuie să facă parte din toate deciziile instituționale. Mulțumesc! Liebe Silvia Ivon Kaufmann, Yeah, thank you, Chair. Um, our rapporteur... Mulțumesc. Uh, uh, Guillaume este astăzi aici la Bruxelles și mi-a cerut să prezint principalele uh, puncte ale avizului LIBE care a fost adoptat pe 16 februarie. Cele mai importante puncte ale raportului pot fi rezumate după cum urmează. În primul rând, Comisia LIBE susține introducerea unui registru obligatoriu de transparență în care să fie folosit. Libe de asemenea încurajează eurodeputații și reprezentanții Consiliului să publice voluntari informații în legătură cu întâlnirile lor cu grupurile interesate. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, protecția whistleblowers-ilor, uh, că reamintește, liber reamintește de reglementele din 2016 și uh, are în vedere stabilirea de reguli pentru aceștia. Accesul public la documente libe îndeamnă Consiliul să adopte o poziție constructivă și anotă de faptul că puține uh, din recomandările Parlamentului în ceea ce privește transparența și accesul la documente au fost puse în aplicare transparența este uh, esențială pentru mai bună legiferare. Și apoi, în ceea ce vește negocierile interinstituționale și trialog, uh, avizul Libei insistă asupra unei raportări în mai mare măsură către uh, comisiile uh, competente în legătură cu negocierile uh, tripartite și stadiul acestora. Uh, după fiecare trilog, uh, echipa de negociere trebuie să pună la dispoziție documente cu concluziile uh, celui mai recent uh, trilog și numele participanților. Mulțumesc, domnul Plencovici. Mulțumesc, doamnă Hubner. Mulțumesc, domnule Gigold. Dragi colegi de la alte comisii care ați elaborat un aviz la acest uh, proiect uh, de raport. În calitate de raportor din umbră al PP-ului în AFCO, vreau să prezint uh, poziția generală în legătură cu acest text. În procesul elaborării raportului a fost util să ne consultăm cu oficial UE și cu experți externi, asta în ultimile luni, pentru că raportul abordează diferite aspecte ale funcționării Parlamentului European, contacte, negocieri în cadrul Uniunii și negocieri cu partenerii noștri. De aceea înțelegem cât de important este uh, raportul. Trebuie să creăm un cadru coerent uh, cu standarde uh, în ceea ce este transparența, responsabilitatea și integritatea în instituțiile noastre și munca noastră a fost uh, evaluată pe baza acestor criterii. S-a arătat în mod convingător că uh, încrederea cetățenilor europeni în factorii de decizii uh, europeni, legitimitatea instituțiilor europene sunt Uh, interrelaționate. De aceea, principiul transparenței care este menționat în tratate trebuie să fie dezvoltat și aplicat în activitatea instituțiilor comunitare. După părerea noastră, acest proiect de raport uh, are o abordare destul de uh, dezechilibrată în ceea ce privește aplicarea principiului transparenței care ar putea să compromită alte principii la fel de importante ale UE. Amendamentele pe care le vom propune, ținând cont uh, de avizul comisiilor uh, interesate, sunt uh, menite să ajungă la o mai mare transparență și integritate și să asigure că viabilitatea și protecția altor valori, caracterul privat, comunicarea cu Uh, circunscripțiile și independența mandatului parlamentar sunt uh, avute în vedere. Sunt chestiuni foarte importante care decurg din acest text propus. Propunerea de a face obligatorie pentru raportori și pentru uh, președinții de comisii să um, se um, întâlnească pe baza unui registru cu cei interesați. În plus, există un spațiu recunoscut pentru mai mare transparență în ceea ce privește discuțiile tripartite. Totuși, nu este rezonabil să rezolvăm acest lucru cu propuneri care ar periclita succesul negocierilor între instituții. Același lucru e valabil pentru negocierile privind acordurile comerciale internaționale care limitează poziția noastră de negociere și limitează posibilitățile negociatorilor Uniunii Europene. În ceea ce privește uh, uh, comisiile, există cerința ca reprezentarea uh, administrațiilor locale regionale să fie incluse în registrul de lobby. Aceasta poate să fie accesat de toți cei interesați. Alte măsuri ar fi o povară pentru administrațiile locale și mărturisesc că am fost contactați în această privință de mulți reprezentanți. Acestea sunt zonele raportului care au nevoie de uh, mai multe corecții și un plus de uh, compromis pentru, sper că vom ajunge la o uh, poziție echilibrată, respectând principiile care au fost enunțate. Sper că vom ajunge la soluții de compromis care vor uh, garanta uh, un grad înalt de uh, transparență, responsabilitate și integritate pentru toți membrii comisiilor. Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. Dorește și altcineva să mai intervină din rândul uh, raportor de număr, Iolainen. Mulțumesc pentru comunicările raportorilor din celelalte comisii. Restă foarte clar că există interes considerabil pentru subiectul transparenței în instituțiile europene. Deja la prima discuție am spus că Uniunea Europeană trebuie să investească în transparență pentru că deja e destul de îndepărtată de cetățeni și ar trebui să urmeze standarde foarte înalte pentru a asigura monitorizarea îndeaproape a procesului decizional și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în acest proces și pentru a asigura. Am uh, scos în evidență o serie de subiecte unde trebuie să se vină cu îmbunătățire, însă trebuie să avem grijă să nu mergem prea departe. Trebuie, cred, la comisie să se hotărască între factorii de decizie politică și să se facă o deosebire între ei și funcționarii obișnuiți. Cred că nu putem să impunem tuturor aceleași criterii și trebuie să se facă o deosebire. Și în ceea ce privește eurodeputații, am observat că avem o poziție deosebită care cuprinde durata mandatului și trebuie să avem uh, grijă cât poate fi limitat uh, mandatul uh, și cum poate fi afectat Uh, de diferite declarații sau publicații care să fac pe durata mandatului. Într-adevăr, există o nevoie de a completa registrul lobbyiștilor. Ne-am pronunțat că ar putea să existe un act legislativ în acest sens pentru a crea o obligativitate în ceea ce privește registrul. Cred că toate contribuțiile de astăzi au fost extrem de utile și grupul nostru va veni cu propuneri. Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, mă scuzați, cred că această dezbatere a arătat că există uh, un fundament pentru progrese ulterioare în ceea ce privește uh, transparența și integritatea în instituțiile europene. Cred că, așa cum se prezintă, raportul conține deja o serie de propuneri utile. Vreau să-i felicit pe raportori pentru aceasta. Uh, comentariile pe care le-am auzit uh, din partea altor membri de comisii din Parlament arată că putem să mergem uh, și mai departe și mai aprofundat în ceea ce privește transparența. De asemenea, cred că trebuie să ne uh, asigurăm că nu mergem chiar prea departe și să nu introducem birocrație excesivă în proceduri, ceea ce nu ar face decât să înrăutățească lucrurile. Asta înseamnă că trebuie să avem o propunere finală mai echilibrată. Interzicerea organizațiilor uh, individuale uh, uh, în Parlament, dacă nu sunt înregistrate, ar fi să mergem mai departe, prea departe să-i punem pe uh, vizitator să semneze faptul că nu aparțin unor grupuri interesate și asta înseamnă să exagerăm puțin. a face obligatoriu ca nu numai raportorii, ci și președinții de comisie să se poată înregistra înregistra, să se poată întâlni cu uh, grupurile interesate înregistrate și asta merge cam prea departe. Și apoi să spunem că reprezentanții uh, administrațiilor uh, locale, guvernelor, că și aceștia trebuie să semneze în registrul uh, Uh, de uh, lobby de interes ar afecta relațiile Parlamentului cu uh, cei aleși în mod democratic. Sunt lucruri pe care trebuie să le gândim cu calm, astfel încât inițiativa noastră să întărească, așa cum dorim, principiul transparenței, fără a cădea în capcana de a merge prea departe sau de a veni cu soluții dezechilibrate care uh, vor deveni o povară birocratică și câștigul din toată acesta este uh, absolut discutabil. Teris. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Cred că Așa cum am auzit din partea reprezentanților diferitelor comisii, este evident că avem în față un moment crucial. Cu toții suntem conștienți că ni se cere să dăm dovadă de maximă transparență și maximă integritate. Sunt subiecte care îngrijorează tot mai mult societatea. De asemenea, e adevărat, în urma diferitelor opinii pe care le-am auzit, să alegem proceduri care nu sunt complicate și care mai ales duc la un progres. Trebuie să depășim problemele de neîncredere generală față de activitatea noastră ca politicieni, lucru care a reieșit din urma diferitelor intervenții. Este important să facem față acestor probleme cu optimism pentru că, consider, majoritatea dintre noi aspiră într-adevăr la integritate și transparență și să facem astfel încât cetățenii să aibă încredere în noi. Cred că, prin urmare, va fi foarte important în următoarele săptămâni să vedem ce poate contribui fiecare dintre noi. Cred că cu toții putem contribui foarte mult și că putem să venim cu măsuri care, într-adevăr, se presupune uh, un pas înainte pentru care în viitor ne vor mulțumi cetățenii. Noi uh, vom da dovadă de o atitudine constructivă în următoarele săptămâni și luni, dacă e nevoie. Thank you very much. I think we can go back to... Mulțumesc. Cred că ne putem întoarce la raportor. În primul rând vreau să mulțumesc pentru avizele date de comisii și păcat că propunerile dumneavoastră nu au fost discutate uh, amănunțit, însă o să ținem cont de propunerile noastre în acest proces, pentru că ele uh, aduc un plus uh, dezbaterii și propunerilor. O să menționez uh, o propunere făcută de Comisia Cont de a susține jurnalismul de investigație în mai mare măsură, care este un plus Uh, adus uh, susținerii date de avertizori, de acei denunțători care n-au fost uh, incluși. Cred că este o propunere interesantă. Apoi, fiecare aviz se axează pe altceva și în avizul Iuri, care nu a fost prezentat în detaliu, Uh, sunt uh, niște chichițe juridice interesante. Aș vrea să subliniez un aspect uh, destul de controversat și colegii de la PP l-au menționat și ei. Cât de departe poți să mergi cu transparența lobby-ului? La o extremă am putea să spune că Convenția ONU împotriva tutunului, care spune că nu poți să te atingi de anumite grupuri de lobby deloc. Deci există uh, așa ceva. Apoi este un lucru pe care personal nu l-am propus pentru că merge prea departe. Știu că suntem în uh, tensiune cu regulile ONU și trebuie să discutăm acest uh, lucru cu colegii. Mă înțeleg de ce Envy revine cu acest lucru, dar Asta înseamnă să mergi prea departe, pentru că și alte industrii ar putea fi uh, percepute ca fiind uh, dăunătoare, afectând interesele noastre, dar unde tragi linia? Insist, uh, amprenta legislativă și cerința uh, de a se întâlni numai cu lobiști înregistrați este utilă și pentru Parlament. Am auzit ce a spus vicepreședintele și ce a spus și Joe Linen în legătură cu acest aspect, precum și raportorul din umbră de la PPE acest lucru ar restrânge libertatea mandatului. Uh, sunt cuvinte cam dure, pentru că vorbim aici despre lobiști, nu despre cetățeni, care îți arată ceva, te îndreaptă către ceva. Sigur, fiecare are dreptul să se întâlnească cu persoane particulare, dar când suntem persoane care în mod uh, profesional sau sistematic uh, fac lobby pentru ceva, uh, acest uh, lucru trebuie să fie vizibil pentru Parlament. Argumentul cheie este, dacă noi spunem ca și Comisie că conducerea Comisiei și uh, persoanele cheie trebuie să-și înregistreze întâlnirile cu lobiștii, cum putem noi, ca parlamentari, să susținem că acest lucru nu trebuie să existe pentru raportori și pentru președinții de comisii, așa cum am uh, uh, sugerat. Așa, uh, în felul acesta ne uh, micșorăm uh, uh, rolul, nu suntem uh, tratați și percepuți ca factori uh, decizionali. PP-ul și, și DEUL au spus că s-ar merge prea departe, însă totuși trebuie să fim atenți pentru că ne prezentăm ca fiind mai slab decât suntem în realitate. Apoi chestiunea trilogurilor. Multe din comisiile care au făcut un aviz au spus că trebuie să existe o transparență mai mare. Din punct de vedere al PP-ului, acest lucru ar periclita eficiența trilogurilor. Cred că aici e vorba de o contradicție, pentru că, pe de o parte, avem un uh, raport la AFCO care spune că trebuie să limităm procedurile uh, trilogului. Pe de altă parte, același uh, grup politic care vrea să limiteze trilogul este împotriva unei analize publice mai extinse. Același lucru și cu acordurile comerciale internaționale. Am auzit din partea PP-ului că propunerile mele merg prea departe. În același timp, Comisia INTA ă, merge cam până acolo unde am mers eu, deci nu prea e mare diferență. În Comisia INTA se pare că există o reținere foarte mare uh, deși ați uh, adus mai un plus de transparență. Deci uh, trebuie să fim uh, foarte atenți să, când spunem că asta periclitează succesul negocierilor comerciale. Deci pentru a încheia, să fim atenți cu limbajul pe care îl folosim în ceea ce privește integritatea, transparența și responsabilitatea în ochii cetățenilor cel puțin numărul 15 care a fost menționat de domnul Plencovici acolo, formularea mea este neclară și, într-adevăr, cea mai mare parte a criticilor pe care le-am primit din afară uh, au venit uh, nu de la uh, lobiștii corporațiilor, uh, uh, de la, ci de la jurnaliștii uh, de la o publicație uh, germană. Uh, Sigur, uh, dacă formularea nu este clară, poate fi îmbunătățită, multe pot fi îmbunătățite în raport. Aștept să lucrez cu dumneavoastră și să găsim uh, puncte comune în măsura în care este acest posibil. Uh, cred că trebuie să mergem și mai departe cu mai multă transparență, integritate și responsabilitate, nu pentru că uh, Europa stă mai prost la aceste capitole, ci pentru că vrem uh, să fim uh, în avangarda democrației europene. Mulțumesc foarte mult, Sven. Înainte de încheia, vreau să mulțumesc din nou tuturor celor care și-au uh, transmis avizele și au venit să le împărtășească cu noi. Acum vreau să vă, vă um, informez că 29 februarie este termenul limită pentru amendamente și examinarea acestora 14-15 martie și sperăm să votăm în AFCO pe 20 aprilie. Asta e agenda. Uh, închidem acest punct. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume întâlnirea cu Jonathan Fall pe care aș vrea să-l invit la prezidiu. Din nefericire avem un singur loc aici, dar So, dear colleagues, I would like to move immediately to this point on the agenda, which is as you can... Așadar, dragi colegi, următorul punct pe, ordine zi, pe ordine de zi, Jonathan Fall, un schimb de opinii privind uh, acordul uh, din Consiliul European cu primul ministru britanic de weekendul trecut. Jonathan, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, bună ziua tuturor. Data trecută când am fost aici vorbeam despre ce s-ar putea întâmpla. Acum știm cel puțin că ceva s-a întâmplat, ceea ce cumva încheie prima fază a acestui exercițiu, pe, pentru că uh, Consiliul European a luat o decizie. Ați văzut cele 36 de pagini de text și după cum ați văzut, în Marea Britanie începe, de fapt, acum campania și referendumul va avea loc pe 23 iunie. Din punctul de vedere al Comisiei, într-un fel, munca noastră s-a încheiat împreună cu colegii din Consiliu. Noi am uh, facilitat și am negociat uh, și am permis Consiliul European să ajungă la acordurile la care a ajuns și acum ca toată lumea uh, urmărim campania uh, referendumul din Marea Britanie. Nu vom participa, evident, la această campanie. Vom continua să tratăm uh, Marea Britanie ca pe un stat membru, ceea ce și este, și abordarea Comisiei la Bruxelles va fi business as usual uh, și la fel și uh, reprezentanții noștri din Marea Britanie. Deci nu avem de gând să ne implicăm în niciun fel de activități de propagandă sau să participăm sau să finanțăm în vreun fel participanții la uh, campania pentru referendum. Suntem evident la dispoziția noastră și altor uh, oameni, ca să, altor colegi, ca să vă ajutăm să înțelegeți mai bine rezultatele discuției uh, din Consiliul European. Sunt complicate. Uh, deciziile guvernelor statele membre sunt uh, evident obligatorii și decizia va fi depusă la Națiunile Unite de la New York, pentru că este un acord internațional între șef de stat și de guvern. Uh, acestea vor avea efect numai, vor intra în vigoare numai după referendum și numai dacă referendumul duce la un rezultat pozitiv, deci dacă Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană. Dacă nu, acest document încetează să existe. Dacă poporul britanic votează să iasă din Uniunea Europeană, dar dacă votează să rămână, atunci, evident, vom face tot ce ține de noi și o parte a acestei responsabilități este pe umerii Parlamentului, dar vom face tot așadar ca să implementăm corect tot ce s-a agreat. Noi considerăm că Uh, este o înțelegere rezonabilă și corectă, atât pentru Marea Britanie cât și pentru celelalte state membre și pentru Uniunea Europeană în întregul său. Evident, uh, a fost subiectul unui acord unanim între statele membre. Dacă va fi implementată, vor fi propuneri legislative care vor veni la Parlament pentru aprobare în procedură legislativă normală, ci există o prevedere de incorporarea substanței unor elemente a acordului în tratatele europene când acele tratate vor fi uh, din nou revizuite. Structura urmează uh, cele patru coșuri, cum le numim, în, uh, stabilite în uh, scrisoarea primului ministru către Donald Tusk. Este o secțiune privind guvernanța economică care încearcă să uh, stabilească relațiile dintre țările euro și cele care rămân cu monedele lor naționale. Asta este sigur complicat este complicat așa cum tind să fie lucrurile care au legătură cu banii, dar și pentru că este o chestiune în evoluție, zona euro, Uniunea Bancară, uh, următorul stadiu de integrare al activităților în acest domeniu tocmai a început și sigur mai sunt și cele nouă țări care nu folosesc moneda euro, care sunt destul de diferite unele de cealaltă, Marea Britanie are un opt-out, Danemarca are o excepție, cealaltă sunt toate obligate să uh, adere la zona euro mai devreme sau mai târziu. Textul este complicat din punct de vedere tehnic, reflectă toate aceste diferite realități, dar principiile de bază uh, sunt că ar trebui să nu existe niciun fel de discriminare pe piața unică pe motiv de Uh, monedă în tranzacțiile dintre statele membre și că există respect reciproc între țările euro și țările non-euro. Țările non-euro nu doar că nu blochează, ci susțin în mod pozitiv eforturile zonei euro în domeniul Uniunii Bancare și a integrării suplimentare, pentru că, deși au o au monede diferite, ocupă aceeași piață unică și atunci interesele lor sunt respectate. Și există un mecanism pentru aplicarea tuturor acestor chestiuni care practic se adaptează, care, care folosește cunoscutul sistem uh, Ionina pentru aceste pentru a uh, îndeplini aceste cerințe. În al doilea rând, din punct de vedere al Comisiei și în mod pozitiv se confirmă lucruri pe care Comisia le face deja. Sigur, cu toții am putea să uh, ne facem treaba mai bine în diferite feluri, dar ideea generală a acestei secțiuni este că Uniunea ar trebui să promoveze și să implementeze politici care uh, fac economia mai competitivă și există o declarație a Comisiei privind moduri în care acei pași, inclusiv uh, reducerea poverii administrative pentru întreprinderi, pot fi mai bine implementate. A treia secțiune se numește suveranitate și are legătură cu Uniunea tot mai strânsă, Ever Closer Union, rolul parlamentelor naționale și subsidiaritatea. Este foarte clar spus aici că referințele din tratate la unia, o tot mai strânsă Uniune, Ever Closer Union, nu se aplică un, un Regatului Unit în lumina situației specifice pe care această țară o are și, și care nu este angajată uh, față de o integrare politică și mai profundă. Aceste lucruri sunt explicate în mod uh, detaliat și în vine a patra secțiune, beneficiile sociale și libera circulație se uh, referă la chestiunea specială a beneficiilor uh, sociale pentru muncitorii, pentru angajații care se mută dintr-o țară în alta Uniunii Europene, exportul, uh, să zicem așa, între ghilimele creditelor, pentru, creditelor sociale de, pentru copii. Deci asta pentru situațiile în care copilul e într-o țară membră și părintele lucrează în altă țară membră. Uh, și o serie de prevederi importante legate de abuzul uh, care se face uneori de dreptul la liberă circulație și angajamentul de a promova legislație pentru anumite scopuri. Aceasta este structura acestui acord. Au fost uh, multe ore de dezbateri, discuții, negocieri joi și vineri. În fine, acordul uh, s-a semnat. Campania pentru referendum a început în Marea Britanie și, după cum ați văzut cu toții, punctul Comisiei e foarte clar. Noi sperăm ca Uniunea Europeană va rămâne stat membru al Uniunii Europene, pentru că noi considerăm că e interesul ambelor părți și așa ar trebui să fie lucrurile, dar acum asta depinde de campanie și de ce va vota poporul britanic. Sorry. I'm certainly not photogenic. You are better web streamed if you go to the left. E mai bine să folosiți microfonul din stânga, spune doamna președinte. Mulțumesc că începem uh, cu George Chaplin. Thank you, Chair, and let me welcome. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Bun venit din nou în numele PPE-ului, domnule uh, Fall. Vă mulțumesc pentru o introducere foarte interesantă. Am o serie de lucruri pe care aș vrea să comentați. mai interesat să aud comentariile noastre. Campania pentru referendum, care, așa cum ați spus, a pornit acum și care cred că va deveni din ce în ce mai intensă, mi se pare că este percepută în Marea Britanie ca un proces uh, exclusiv intern britanic. Eu nu cred că așa stau lucrurile. Uniunea Europeană, în general, și fiecare stat membru, este o parte interesată în, acest, în rezultatul acestei campanii. Și e foarte greu pentru noi, extrem de greu pentru noi să ne exercităm interesul. Și aici e doar o considerațiune politică. Eu cred că asta este un fel de deficit democratic. În campania uh, din Marea Britanie, campania din Marea Britanie va afecta direct pe foarte mulți oameni, și pe mine și cred că și pe noastră și noi nu avem posibilitatea să jucăm niciun rol în asta. Și mi se pare ironic, dat fiind că euroscepticii britanici critică tot timpul Uniunea Europeană pentru deficitul uh, său democratic. Deci avem acum o situație în oglindă foarte ciudată. Și de aici uh, urmează că dacă votul va fi pentru părăsirea Uniunii Europene, aceasta se va confrunta cu câțiva ani buni de uh, Uh, convulsii și, de asemenea, asta ne interesează. De asta face ca rezultatul să ne intereseze pe toți. Dacă am înțeles corect, pachetul uh, este prezentat ca un pachet numai pentru Marea Britanie și despre Marea Britanie, dar cred că, în termen real, nu știu dacă veți fi de acord cu asta, mai mult politic decât juridic, dar sunt deschis la corecție aici, e foarte uh, posibil să fie folosit de precedent de către alte state membre care uh, caută schimbare într-o formă sau alta. Și uh, înseamnă asta că poporul britanic nu mai face parte din poporul european dacă a obținut această excepție? Va avea asta potențiale consecințe? Nu știu. E un lucru la care totuși va trebui să ne gândim și nu știu cât valorează asta, dar părerea mea este că acest pachet pe care am petrecut atât de mult timp ca să-l obținem nu va juca un rol atât de mare în această campanie sau în votul oamenilor. Cred că votul va fi determinat probabil de ultima, de ce se va întâmpla în ultima săptămână din campanie și de alte criterii. Deci, din nou, este un fel de ironie istorică faptul că acest pachet este cumva nesemnificativ în contextul britanic, dar ar putea avea implicații pentru Uniunea Europeană și aș vrea să știu ce părere aveți uh, despre asta. Mulțumesc, Mercedes Bresson. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Noi toți suntem uh, într-o situație complexă pentru că dorim ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană și deci trebuie să acceptăm uh, acest acord dacă vrem ca procesul uh, să se desfășoare corect. Bine, dar va trebui să vedem ce se va întâmpla la referendum. Am câteva gânduri uh, care se vor dovedi mai mult sau mai puțin corecte atunci când va fi luată o decizie uh, de către poporul britanic. Așadar, în ce privește faptul că este un acord între șef de stat și de guvern uh, obligatoriu din punct de vedere juridic și care va fi depus la Națiunile Unite, asta mi se pare cumva redundant. Consiliul European e o instituție a Uniunii Europene prevăzută în tratate, nu cred că exista această necesitate ca un acord un adocu, deci un, un acord care rezultă din Consiliul European să fie depus uh, oriunde în altă parte decât în Uniunea Europeană. Un fel de sfidare, mi se pare asta, a Europei din partea uh, Marii Britanii, dar poate și o dovadă de neîncredere din partea șefilor uh, capilor uh, țărilor noastre membre. Să nu uităm că totuși uh, suntem un, o instituție și nu avem nevoie de alte lucruri. În al doilea rând, cele patru părți sunt foarte diferite. Mi-aduc aminte cum s-a făcut, uh, ca să spunem așa, traducerea legislativă. Uh, Parlamentul, uh, în ciuda rolului mic care a fost recunoscut, a făcut o treabă foarte bună în ce privește nevoia de a garanta că acordurile vor trebui apoi să se traducă în legislație și, prin urmare, garanția respectului tratatelor și principiilor și regulilor Uniunii Europene va fi dată prin adoptarea de legislație și aici Parlamentul evident că va fi eh, implicat din plin. Apoi, eh, în acel moment vom putea garanta și că spiritul și eh, litera tratatelor și legislației vor fi respectate. Eu, uh, în acest moment, m-aș uh, opri asupra două chestiuni. Chestiunea suveranității, care este tratată într-o manieră foarte atentă și foarte cură, dar cum facem să, în același timp să respectăm specificitatea Marii Britanii și să nu fie obligată la o integrare mai uh, strânsă în viitorul Uniunea Europeană și recunoaștem dreptul de a, Marii Britanii de a încorpora această chestiune în tratate, care va duce la, o neces- la mod necesar și mod clar la o revizuire a tratatelor în uh, raport, așa cum spuneam uh, în raportul meu și al colegului Broc, am propus uh, un amendament la acest raport care să spună că această modificare de tratate trebuie făcută prin metoda Convenției Europene. Deci cu implicarea corectă și completă a Parlamentului European. Mă preocupă afirmația că această referință uh, la tratat uh, se limitează la câteva paragrafe și aici se spune că în realitate această referire la o uniune din ce în ce mai strânsă, Ever Closer Union, este compatibilă cu uh, tendințele altor state membre și cu dorințele altor state membre. Deci, uh, practic, se recunoaște acest drept în Marea Britanie, dar face altfel decât ce fac alte state membre. Și în felul acesta, da, să nu uităm că există și în tratatele actuale posibilitatea de integrare diferită. Este recunoscut acest lucru prin intermediul unor instrumente deja utilizate. Și, uh, deci nu Înțelegem rațiunea acestei definiții specifice dedicată uh, Marii Britanii atât timp cât tratatele preved, prevăd uh, situațiile acestea diferite. De ce a trebuit această citare specifică? Mai există și o contradicție evidentă între faptul că uh, nu se pot interpreta tratatele în mod extensiv pentru a crește competențele Uniunii și asta substituie că faptul că tratatele consimt la o integrare mai strânsă între statele membre și, prin urmare, această interpretare extensivă e posibilă să existe o integrare mai strânsă. Deci este o contradicție, în, cum să spun, între prima parte extrem de rigidă și limitativă și a doua parte care uh, reclamă o schimbare în substanța tratatelor și susține totuși ideea unui viitor comun și că această appunto riguarda tutti gli Stati membri quali possono fare questa scelta. Aceasta este o, nu este o obligație ale statelor membre, ci un lucru pe care statele membre îl pot alege, îl pot opta pentru el dacă doresc. Deci cred că dacă uh, redeschidem discuția și modificăm tratatele, e un lucru la care trebuie să ne gândim. Există un alineat care nu a fost uh, adus foarte mult în discuție și uh, pe mine mă preocupă asta pentru că mi-aduc aminte de o procedură legislativă similară în uh, Elveția. Și în acel caz Uniunea Europeană a avut o poziție foarte puternică și foarte critică pagina 21, alineatul care spune că statele membre pot lua măsuri restrictive pentru a se proteja față de persoane a căror uh, conduită poate reprezenta o amenințare serioasă la securitatea publică sau față de politicile publice. în acest caz, când vine vorba de a determina, de a stabili dacă un individ reprezintă o amenințare față de securitatea publică, statele membre pot ține seama de comportamentul anterior al individului, chiar respectiv, dacă nu au existat uh, uh, condamnări anterioare. Asta evident e o chestiune ambiguă, dar Uh, ridică motive de îngrijorare pentru că permite posibilitatea unui soi de justiție sumară uh, diferită de cursul obișnuit al uh, unei astfel de proceduri. Deci ar putea cineva să fie expulzat sau ce, se pot lua măsuri preventive, dar nu e clar ce pot fi aceste măsuri, dar ele oricum sunt cumva în afara legii, oarecum. Deci această listă nu se referă la nicio problemă specifică legată de Marea Britanie, ci ar putea fi extinsă la toți membrii Uniunii Europene și asta e un motiv de preocupare, cred. Bun, înțelegem problemele legate de securitate, dar nu este clar de ce avem nevoie de acest tip de declarație ambiguă și de ce trebuie introdusă. Asta ar putea avea repercusiuni serioase asupra drepturilor omului, asupra drepturilor individuale. Și ceva similar se petrece în Elveția. E bine, ei nu sunt membri UE, dar au legături foarte puternice și atitudinea lor a fost foarte puternic criticată. Și aici n-am reușit să găsesc un motiv pentru care s-a inclus această referință nu știu ce a cerut domnul Cameron. Deci e un lucru care mă îngrijorează. Cred că mă voi opri aici. Toți considerăm că este important ca Marea Britanie să rămână membru al Uniunii Europene și din datorită democrației, tradiției democratice îndelungate a Marii Britanii, dar uh, sunt în acest document lucruri care uh, sunt îngrijorătoare pentru că poziția tradițională a Marii Britanii este să apere libertățile democratice, nu să le și nu să aibă o poziție diferită și o poziție pe care mai degrabă o vezi uh, la alte state din lume. Deci cred că în acest document uh, cel puțin o parte din ce în acest document merge împotriva tradiției democratice britanice. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. Trebuie să luăm uh, hotărâre pentru că mai avem șapte persoane înscrise la cuvânt și avem doar 15 minute pentru acest subiect. Am crezut că întâlnirea de astăzi era menită să clarificăm nelămuriri, dar nu să purtăm o dezbatere amplă. Putem organiza dezbaterea ulterior la viitoarea întâlnire. e aproape ora 12 și uh, dacă toată lumea e de acord, cel mai bine ar fi să puneți o întrebare într-o jumătate de minut, după care să putem primi răspunsuri. Cum doriți să procedăm? Doar întrebarea. Dar vă rog, fiți serioși. Charles Görens, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. O să mă rezum la esențial. Domnul Folvian ne-a spus că anumite Uh, elemente vor intra în tratat atunci când acesta va fi deschis. Aș dori să știu despre ce uh, elemente este vorba. Este vorba de elemente care sunt în momentul de față incompatibile cu tratatul, tratatele existente și a treia întrebare dacă există elemente ale acordului care nu pot să intre în vigoare fără a fi uh, prealabil uh, să facă obiectul Uh, unor modificări ale tratatului. Nu este foarte sigur că toate elementele uh, vor fi în pericol înainte de 23 iunie. One question, uh... O singură întrebare. Având în vedere perspectiva optimistă actuală, dacă majoritatea cetățenilor din Marea Britanie va vota pentru care va fi calendarul pe care îl uh, anticipat. Mulțumesc. Richard Corbett, one, no, it's okay. Uh, Richard Corbett, un minut, nu, Iolainen, un minut. Mă întreb dacă nu există pericolul ca această hotărâre să ducă la un conflict permanent vis-a-vis -vis de interpretarea sa. Poate nu e vorba de o părăsire a Uniunii Europene, dar o părăsire a cooperării. Acest statut general de opt-out, de părăsire a integrării viitoare, orice ar însemna acest lucru, duce la un conflict permanent. ar putea duce la o situație în care poate nu Marea Britanie, dar celelalte state membre ar spune nu e asta ce am hotărât. Ar putea exista așadar, ar putea apărea consecințe pe care nu le-am uh, anticipat. Sunteți de acord cu mine? Ramon, un minut. Eu am două întrebări. La anexa cu numărul 4 se spune că se va crea de către Comisie un mecanism pentru a revizui toată legislația europeană. Despre ce mecanism e vorba și care sunt obiectivele sale? A doua întrebare. În ceea ce privește suveranitatea, se spune că acea trimitere la Uniune tot mai strânsă nu va mai inspira interpretarea tratatelor în ceea ce privește acest nou acord, nu putem uh, interpreta dezvoltarea Uniunii uh, prin prisma acestui principiu. Dumneavoastră, cum interpretați această afirmație din tratat, aliniatul 2 de la titlul referitor la suveranitate? Mulțumesc. Max Anderson. Mulțumesc. Înțeleg uh, destul de greu uh, dacă această hotărâre are o obligativitate sau nu. Consiliul European nu are dreptul de a hotărâ modificări ale tratatului. Nu poate anticipa ce vor spune guvernele viitoare peste ani, nu poate hotărâ ce vor spune parlamentele naționale peste ani. Uh, nu poate hotărâ dacă se vor organiza sau nu referendumuri. Cu toate acestea, acest document afirmă că are un caracter juridic obligatoriu și afirmă că esența acestor modificări vor fi, uh, va fi incorporată în tratate, acorduri și așa mai departe. Înseamnă că celălalt tratat nu are caracter obligatoriu sau Consiliul um, European a comis aproape o lovitură de stat aproape uh, sau de fapt nu e un uh, document cu caracter juridic obligatoriu. Poate e o promisiune umflată politic. Îmi puteți spune care din aceste opțiuni e cea corectă? Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Am înțeles că această înțelegerii este una cu caracter obligatoriu în ceea ce privește legislația internațională, însă având în vedere intervenția antevorbitorilor mei, nu mi-am seama dacă va putea face obiectul modificărilor uh, tratatelor în viitor sau nu. Se pare că uh, dispoziția referitoare la beneficiile sociale va uh, trece prin Parlament, poate nu va fi votată și se poate că, uh, într-adevăr, această înțelegere să se prăbușească. Aș dori să-mi confirmați și mie și cetățenilor britanici că înțelegerea pe care uh, sunt chemați să o voteze în 23 iunie este doar o promisiune referitor la o ulterioară livrare a unor rezultate. Am 9 minute? Am să încep cu întrebarea domnului Șoifle. rolul pe care îl va juca acest pachet uh, în ceea ce privește referendumul este la latitudinea cetățenilor britanici, după cum ați spus, cetățenii vor vota asupra acestui pachet și uh, vor răspunde la întrebarea care li se va adresa, dar rămâne sau da părăsi Uniunea Europeană. Acest pachet cred că este un pas în uh, acest proces. Ne aflăm însă într-o etapă uh, incipientă a unui proces uh, decisiv. Uh, cine votează la referendum încă o dată este uh, în interesul Marii Britanii. Eu nu voi putea vota, eu am uh, părăsit uh, Marea Britanie de prea mult timp, de 15 ani nu am mai fost în Marea Britanie. Uh, și în ceea ce privește interesul pe care l-ar putea avea celelalte state membre ale Uniunii Europene, ei bineînțeles au un interes considerabil, cred că întreaga lume. Este o hotărâre extrem de importantă pe care o va lua publicul britanic. Toată lumea scoate în evidență acest lucru dar în ambele tabere ale dezbaterii. Însă votul eh, le revine acelora care au dreptul de a vota Marea Britanie și cei care aleg să își exercite acest drept. în ceea ce privește formulări anterioare uh, și alți cetățeni ai statelor membre au fost chemați să voteze asupra subiectelor de interes european și au votat în conformitate cu Constituțiile lor. Doamnă Breso, implicarea Parlamentului European a fost una considerabilă în uh, proces. Domnul Schulz a luat parte la discuțiile importante de joi și vineri și cei trei șerpa ai Parlamentului European au jucat un rol esențial în procesul de pregătire. Și eu am venit, cred că e a treia oară la această comisie, m-am mai întâlnit și cu alte comisii parlamentare și fără nicio îndoială alți colegi um, cu colegii dumneavoastră. Mâine domnul Tusk va veni la Parlament. Bineînțeles, Parlamentul va juca un rol în procesul legislativ. în ceea ce privește procesul referitor la uh, nu a existat niciodată un temei juridic pentru legislație. Acest proces uh, se desfășoară în paralel cu realitatea europeană, după cum știm, fiecare stat membru face altceva unii promovează poate o participare mai restrânsă a statelor membre în ceea ce privește procesul de legiferare la nivel european, iar acest lucru se regăsește în text. Spuneați că s-ar putea să existe o contradicție referitor la mm, integrarea și progresul integrării, faptul că Uniunea Europeană nu obligă statele membre să înainteze. După părerea mea, nu există nicio contradicție aici. Bineînțeles, Uniunea poate să înainteze uh, modificând tratatele, implementând mai bine poate anumite dispoziții, doar că o Uniune tot mai strânsă nu este uh, o propoziție cheie sau trimiterile la această propoziție nu sunt uh, esențiale pentru aceste procese. În ceea ce privește măsurile necesare cu caracter restrictiv uh, vis-a-vis uh, -vis, uh, de comportamentul acelor persoane care ar putea să reprezinte o amenințare la adresa uh, siguranței publice. Bineînțeles, acele cuvinte sunt importante, toate statele membre au interes, uh, au un interes în um, această formulare subiectul uh, care face obiectul unei controverse, de altfel, acest lucru ține de jurisprudența ce și de felul în care judecătorii din instanțele naționale aplică această jurisprudență, totul ține așadar de uh, precedentul care se ia în calcul atunci când uh, se evaluează dacă un individ uh, reprezintă o anumită amenințare sau nu. Aceste cuvinte sunt menite să clarifice pentru că uh, doar CEJ are dreptul să interpreteze legislația europeană. se dorește doar clarificarea inițiativelor uh, legale pe care statele membre le pot lua în această privință. Domnule Gărânț, niciun element al acestui acord uh, contrazine tratatelor și uh, niciun element al acordului uh, modifică tratatele actuale. Nu ar putea să facă acest lucru. Cu toții considerăm, Consiliul, Comisia și toate celelalte state membre consideră că acest text este unul uh, care respectă dispozițiile legale și uh, dispozițiile tratatului. Uh, dacă totul merge bine, ce se va interpreta în, uh, ce se va include în tratate la o viitoare modificare? Nu e vorba de o revizuire a tratatului, însă se dorește pur și simplu consemnarea oficială a ceea ce deja se poate face în temeiul legislației actuale. Pentru a clarifica, această hotărâre și toate documentele aferente sunt legale în temeiul cadrului juridic actual. Nu e nevoie să se uh, revizuiască tratatele, iar tratatele care au fost deja revizuite nu mai pot fi revizuite pentru că uh, procedura actuală nu prevede acest lucru. S-ar putea să fie nevoie de legislație nouă pentru crearea anumitor mecanisme, lucru pe care, bineînțeles, Comisia îl va propune, iar Parlamentul va trebui să analizeze în temeiul procedurii legislative ordinare pentru a răspunde întrebării domnului Iadovski cum se va introduce acest acord dacă Marea Britanie votează în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană, totul va intra în vigoare um, părțile cu caracter declarativ vor fi declarate, Comisia își uh, va îndeplini obligațiile de cu propuneri legislative, iar la viitoarea modificare a tratatelor ne putem aștepta ca substanța celor două decizii, la care voi trece ulterior, să fie inclusă. Domnul Leinen a întrebat dacă va apărea un conflict permanent referitor la interpretare. Bineînțeles, uh, este un tratat scris de ființe umane, oameni inteligenți, sper eu, dar în același timp și avocați inteligenți, cu siguranță se va analiza formularea specifică a fiecărui text care va fi tradus în celelalte limbi și se va încerca interpretarea sensului acesteia. Noi credem că este clar, precis, legal și exprimă un angajament foarte clar pentru șefii de stat și de guvern cât și pentru instituțiile politice ale Uniunii Europene. Sper că am inclus uh, și că pot include Parlamentul aici. Și că va fi pus în aplicare în mod corespunzător. Nu pot uh, anticipa discuțiile referitoare la ce anume se referea un anumit aliniat sau nu. Uh. Sper însă că dacă votul va fi unul cu rezultat favorabil în Marea Britanie, se va ajunge în din la o înțelegere și Uniunea Europeană poate să treacă mai departe să se ocupe de alte subiecte importante. La aliniatul 4, care sunt obiectivele mecanismului care trebuie creat, detaliile, bineînțeles, vor fi prezentate într-o propunere legislativă la momentul potrivit. Vă rog însă să înțelegeți clar, este un răspuns la situația generată de um, afluxul considerabil de muncitori din alte state membre în Marea Britanie și impactul acestei uh, situații asupra sistemului social din Marea Britanie care oferă prestații sociale. Prestații care, în uh, cazul veniturilor uh, mici, uh, poate constitui o contribuție, un complement considerabil. Legislația, bineînțeles, nu se va aplica doar Marii Britanii, ci tuturor statelor membre. Noi uh, vom veni cu o propunere respectând aceste principii pentru a răspunde criteriilor uh, care nu au fost semnalate în timpul acestui proces. Domnul Anderson a întrebat dacă acest această înțelegere are un caracter obligatoriu. Uniunea Europeană nu are dreptul, uh, Consiliul European nu are dreptul să modifice tratatul, bineînțeles că nu, uh, nu e un tratat nou, nu modifică tratatele existente și este o hotărâre a șefilor de stat și de guvern, a statelor Uniunii Europene. S-a folosit același uh, format care s-a folosit și în cazul anterior în care a fost implicată Danemarca. Formatul a fost uh, prezentat la ONU, nu cred că este o lovitură de stat. A fost într-adevăr destul de intens pentru că nu am dormit timp îndelungat, însă nu cred că se traduce în lovitură de stat. Este o legislație cu caracter obligatoriu și sperăm că va fi respectată de statele membre vizate și de instituțiile europene într-un fel, uh, răspund în acest fel și întrebării domnului Hamas. Este o înțelegere finalizată și respectă voința clară a celor 28 de șef de stat și de guvern și um, voința Comisiei și a Consiliului. Nu e nevoie să fie transpusă în uh, Uh, viitoare tratate, însă două elemente importante trebuie introduse în viitor pentru a fi consfințită în mod uh, formal în tratat. Este însă un acord formal între statele membre și suntem pe deplin încrezători că dacă Marea Britanie va rămâne un stat membru al Uniunii Europene, toate acestea vor fi puse în aplicare. Mulțumesc! Într-adevăr, și probabil că vom avea nevoie de dumneavoastră să ne ajutați în uh, discuția luna viitoare. Ne bucurăm că ați uh, supraviețuit uh, procesului. Trecem la punctul 13 și îl invit pe domnul Iadovski să își facă prezentarea raportului privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Doamnelor și domnilor, Dragi colegi, continuăm uh, întâlnirea. Uh, acest uh, aviz în ceea ce privește implementarea principiului subsidiarității pentru 2014, raportul anual. Dați-mi voie să discut pe scurt amendamentele care au fost depuse de uh, mai mulți membri ai acestei comisii, cărora doresc să le mulțumesc pentru munca lor. Mesajul este foarte clar. Este despre întărirea principiului subsidiarității, astfel încât acesta să devină mai real în practică. Aceasta a fost și direcția în care majoritatea amendamentelor se îndreaptă către a oferi criterii concrete pentru utilizarea principiului subsidiarității. De asemenea, se prevede acțiuni întărite ale Comisiei Europene în această privință și mă bucur că uh, la toate partidele majoritatea amendamentelor merg în această direcție și voi veni cu compromisuri care să includă, să înglobeze și amendamentele în acest sens. Vor fi o serie de amendamente. Desigur, atunci când există idei divergente, cum ar fi în cazul amendamentelor care nu văd necesitatea uh, unei mai mari flexibilizări uh, în cadrul procedurii de uh, consultare cu uh, Parlamentele Naționale, E, în astfel de cazuri nu pot să vin cu compromisuri. Însă nu sunt multe amendamente de acest tip. Cred că majoritatea amendamentelor contribuie la îmbunătățirea raportului și o să vă ofer compromisuri care să meargă în această direcție. Pe această bază și înainte de vot, putem să ajungem la un consens larg. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, spune domnul Preda, să mulțumesc colegului nostru Jadovski, că a redactat acest aviz. Este important ca comisia noastră să se pronunțe pe acest subiect, subsidiaritate și proporționalitate, uh, uh, în momentul uh, Uh, negocierilor Brexit, de pildă. Tocmai am încheiat acest acest schimb de idei. Este un rol important uh, al acestui aviz, uh, care se găsește și în amendamente. Regret însă că avizul tratează în mod critic problema subsidiarității și în mod negativ Uh, în vreme ce realitatea arată că acest uh, principiu este respectat de majoritatea instituțiilor europene. Uh, cartonașul galben nu a fost utilizat și asta este o dovadă o singură dată în 2014, nu pentru că parlamentele naționale nu pot să recurgă la această procedură, au dovedit deja acest lucru, ci pentru că principiul subsidiarității nu a fost încălcat. Deci, Avizul este foarte critic în această privință. Dacă nu există o încălcare, de ce să critici? O să revin la acest lucru. Pachetul uh, mai bună legiferare introdus de Comisia în 2015 poate să întărească și mai mult principiul subsidiarității. Deci acesta este un element mai degrabă pozitiv. De altfel, mi se pare că Parlamentul nu ar trebui să ceară crearea de noi mecanisme Uh, legate de uh, principiul subsidiarității, așa cum uh, sugerează raportorul, pentru că toate instrumentele de care avem nevoie există deja. Mă gândesc deja la rețea de reprezentare a parlamentelor naționale, APEX, care este un mecanism primordial. Sunt împotriva extinderii perioadei de 8 săptămâni și Uh, acordată parlamentelor naționale pentru un uh, aviz, mi se pare că este o perioadă adecvată. 8 săptămâni e o perioadă rezonabilă, nu e vorba de 8 zile, 8 ore, sunt totuși 8 săptămâni. Uh, putem să facem o astfel de muncă. Deci trebuie să nu repunem în cauză competențele fiecarei instituții așa cum sunt consfințite în uh, tratat, așa cum este uh, dreptul de inițiativă a, uh, al Comisiei. Cartonașul roșu, red card, așa cum a fost propus în negocierile cu Regatul Unit, mi se pare personal a fi un pas într-o direcție greșită. Nu cred politic că noi, parlamentarii europeni, trebuie să facem pledoarii Uh, în favoarea puterii de a bloca a parlamentelor naționale. Sunt împotriva acestei posibilități și, sincer, nu vreau să fiu pe o notă de scepticism, însă nu sunt deloc uh, mulțumit uh, cu acordul pe care Cameron și cei 27 de state de șef de state și de guvern, mă scuzați, au realizat suntem pe cale să complicăm lucrurile în mod inutil, mergând uh, în direcția greșită. În ceea ce privește dialogul interparlamentar, trebuie să vedem cum putem să lucrăm mai bine cu ele, cu parlamentele naționale, însă cred că este în interesul nostru uh, Uh, nu este interesul nostru să construim competențe uh, suplimentare la parlamentele naționale. Mulțumesc, Charles Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Două puncte. În primul rând, cred că există uh, o serie de posibilități care nu sunt utilizate de parlamentele naționale. Cristian a spus-o deja. Cred că sistemul actual, fără modificarea tratatelor, este perfectibil. Acest lucru nu este valabil pentru al doilea punct, unde uh, Eh, trebuie să știm dacă trebuie sau nu să prelungim termenul de 8 eh, săptămâni. Eh, asemenea, domnului Preda, consider că 8 săptămâni sunt suficiente utilizând toată marja oferită. Tratatul este un tratat. Deci dacă parlamentele naționale găsesc că acest termen nu este suficient de lung și în măsura în care tu ai spus-o și eu susțin uh, uh, ceea ce ai spus. Uh, asta este poziția Parlamentului european, atunci șefii parlamentelor pot să se adreseze stat, șefilor de stat și de guvern pentru a prelungi această uh, perioadă de 8 uh, săptămâni uh, și acest lucru Uh, nu va fi în conflict cu uh, tratatul existent. Vineri și a trecută am deschis noi orizonturi în ceea ce privește flexibilitatea în aplicarea tratatului, tratatelor. Doamna președintă, în calitate de raportor din umbră, aș vrea să-i mulțumesc și eu raportorului Ujadovski pentru eforturile de redactare a proiectului de aviz referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea se pare că, dintr-un principiu de bază al Uniunii Europene, subsidiaritatea a devenit un fel de măr al discordiei în contextul politic și economic de astăzi, legat de renegocierea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, acest caz Brexit cu care ne preocupăm uh, la începutul acestui an. Mai precis mă refer în special la controlul statelor membre asupra actelor legislative propuse la nivelul Uniunii, precum și la dialogul politic între parlamentele naționale și Comisia Europeană. Cele 66 de amendamente depuse la acest proiect de aviz aportează câteva teme mari și este foarte bine, și anume dezvoltarea unui mecanism de participare al parlamentelor naționale în procesul legislativ al Uniunii, poziția Comisiei în cazul în care parlamentele naționale acordă un cartonaș galben și oportunitatea sau nu de a introduce un cartonaj verde. Este adevărat că parlamentele naționale au solicitat în nenumărate rânduri dezvoltarea unor mecanisme de cooperare și de sprijin, prin care se pot implica mai activ și, aș putea spune, chiar decisiv în negocierea legislației la nivel european. Evident și sunt de acord și susțin ca încurajarea relațiilor între parlamentele naționale și instituțiile europene să se realizeze cât mai bine și cât mai eficient cu putință și, într-adevăr, este oportună. La fel și în ceea ce privește controlul de conformitate al actelor legislative, consider că el trebuie să se realieze acestor principii. Într-adevăr, el trebuie să fie efectuat în anumite stadii al procesului legislativ și, în mod evident, nu se înscrie decât în liniile unei mai bune reglementări la nivel european. În același timp, există anumite voci care se distanțează de această participare de natură constructivă și se aliniază prin amendamentele depuse discursului privind repatrierea puterilor către statele membre. Și, sincer, îmi este teamă că nu ne-am ales forumul potrivit pentru discuțiile de această natură și nici nu pot să accept acest aspect. Ce vreau să spun prin acest lucru? Consider că raportul pe care îl avem în discuție, raportul pe anul 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea, nu reprezintă, după părerea mea, și nici a grupului meu documentul sau platforma potrivite pentru discuțiile privind tema dezvoltării unui mecanism de participare al parlamentelor naționale în procesul legislativ european sau al modificării sistemului de cartonașe pe care îl utilizează parlamentele naționale în controlul subsidiarității asupra acțiunii Uniunii Europene, precum și al oportunității introducerii acestui cartonaș verde. Aceasta este poziția mea, sunt deschisă și aștept reacțiile colegilor care au contribuit la raport, precum și a celorlalți, celorlalți colegi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Nu văd uh, pe altcineva care dorește să intervină. Nu știu, domnul Ujadovski dorește să intervină. În uh, ceea ce a spus uh, doamna Zapardel ultimele remarci cu privire la propunerile de reformă a existat uh, uh, obiceiul ca avizele noastre să nu reflecte numai istoricul, ci să includă și propuneri de noi mecanisme care pot să fie exprimate uh, într-un anumit fel. Și acest lucru s-a întâmplat și cu avize anterioare. Acum, referitor la cele spuse de domnul Preda. Într-adevăr, eu nu încerc în niciun fel să prezint un raport uh, care să aibă conotații negative. Poate că a fost o problemă cu formularea, uh, limbajul folosit, însă intenția mea nu a fost să critic practicile actuale. Și în acest scop sunt dispus să fac compromisuri și să vin cu amendamente de compromis pentru a ajunge la un consens. Iau notă de faptul că sunteți împotriva extinderii uh, perioadei de consultări de la 8 la 12 săptămâni și înțeleg că nu va exista, prin urmare, un compromis pe această temă. Am vrut doar să punctez acest lucru. Cred, de asemenea, că, în general, dacă parlamentele naționale sunt incluse în uh, cadrul instituțional al Uniunii Europene, atunci ar, Parlamentul European ar trebui să fie cel care să uh, arată să arate încredere parlamentelor naționale și adunărilor regionale care au competențe legislative. Nu mă aș teme să merg prea departe în a le acorda acea, această încredere. Nu trebuie să le uh, considerăm a fi în opoziție cu noi ca parlamente. Pentru a conchide o să încerc să vin cu cât mai multe compromisuri și acesta va fi punctul de plecare pentru realizarea unui consens. În, uh, pe temele unde uh, ideile sunt divergente, lucrurile vor fi hotărâte de autorități. Vreau să vă reamintesc că acest aviz va fi votat pe 14-15 martie, deci nu avem uh, uh, prea mult timp pentru a lucra asupra amendamentelor. Încheiem ședința. Vă mulțumesc. Nie, nie wierzyłam w